Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, domnilor și domnilor, haideți să începem secțiunea de astăzi. Punctul 16. Prezentarea comisiei referitor la punerea în aplicare a capitolului privind comerțul și dezvoltare durabilă din cadrul acordului de liber schimb UE Republica Corea. În acest acord, de liber schimb cu Corea. Cred că este pentru prima dată că avem capitolul TST. Este această așa numită nouă generație de acorduri. Avem un uh, raport cu privire la implementare. Iar grupul <clears throat> de consultare am menționat în repetate rânduri că în legislația din Corea de Sud există niște încălcări grave ale Convenției Organizației Mondiale a Muncii. Există și câteva convenții de bază care nu au fost încă ratificate de Corea de Sud. S-a cerut așadar să fie luate măsuri. Comisia a trimis o delegație în Corea de Sud. Există și un articol din uh, câteva ziare coreene aici, le am în față, care au descris uh, vizita condusă de Marlin Tuninga, care este prezentă, bun venit. Și s-au cerut măsuri concrete în următoarele trei luni. Îi dau cuvântul lui Madlen, care ne poate povesti cum arată lucrurile la fața locului. Bună dimineața, stimați membri, dragi colegi. Mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi aici și a prezenta situația din Corea. <clears throat> Alături de mine e peste jumătate din delegație. Colegii de la Unitatea Juridică <clears throat> și o colegă de la Biroul Geografic. De multă vreme insistăm pe lângă Corea să-și îndeplinească obligațiile încă de prin 2011 și sunt aici două aspecte. Pe de-o parte, obligația de a face eforturi de a ratifica convenții fundamentale ale OMM și două legate de munca forțată și obligația de a respecta principiile de bază ale convențiilor, chiar dacă nu le-a ratificat încă. în special în ceea ce privește libertatea de asociere. Vă aduceți de sigur aminte că doamna comisar Malmström a insistat deja pe lângă guvernul anterior, iar acum, după ce președintele Moon a acces la putere, semnalele au fost clare că doresc să se angajeze în acest sens, să intensifice eforturile. Aceste lucruri au fost discutate în mai multe întâlniri. Guvernul nou a făcut câteva eforturi cu privire la ratificare și la aplicare în iulie anul trecut. Ne-am pierdut răbdarea pentru că procesul acesta domestic s-a împotmolit. Am cerut consultări oficiale, consultări între guverne pe 17 decembrie. A fost un prim uh, semn în uh, întâlnirea cu privire la soluționarea litigilor. <clears throat> Consultările vor dura trei luni, după care se poate cre- cere crearea unui panel. Corea a răspuns prompt și constructiv și au spus că doresc să continuăm cel mai scurt timp. Tocmai ne-am întors dintr-o vizită de două zile, pe 21 și 22 ianuarie. Am avut consultări formale, dar și informale cu actori implicați, cu sindicați, cu angaj- sindicate, scuze, cu angajați, <clears throat> cu o autoritate tripartită care încearcă să găsească un consens pe probleme de muncă. V-ați referit la un articol de presă, dar uh, vizita noastră a fost pe larg descrisă în presa locală a atras atenția uh, prezenței noastre și se pare că presiunea sporită a UE are un impact. Mulți au fost de părere că nu vom fi gata să progresăm. În ceea ce privește consultările au durat jumătate de zi, au fost foarte utile pentru a înțelege cum se respectă uh, convențiile și cerințele. A fost o întâlnire productivă, guvernul s-a angajat și a subliniat angajamentul clar de a ratifica aceste elemente, de a ratifica legislația, deci munca e în desfășurare. Pe lângă schimbul de informații, discutăm acum și calendarul și în special activitatea în desfășurare în Corea și a procedurilor pe care le-am lansat. Există câteva evenimente concrete, de exemplu pe 17 martie, când se încheie perioada de 3 luni de consultare și atunci putem cere înființarea unui așa numit panel. Mai avem o întâlnire în iunie, unde uh, vor intra în uh, deci e un moment cheie pentru că după iunie intră într-o campanie electorală <clears throat> și s-ar putea să nu se mai ocupe de acest subiect. Actorii implicați în acest exercițiu sunt de părere că este necesar să mergem, că continuăm pe dialogul social, să construim un consens pe aceste pachete, să amendăm legislația și apoi să ratificăm. E clar că discuțiile nu sunt ușoare, sindicatele și angajatorii au păreri diferite, iar opoziția are majoritate în Parlament. După părerea noastră, săptămânile și lunile următoare sunt critice pentru că va fi prezentat proiectul de legislație și discutat în Parlament. Se pare că apare încet încet un consens și apoi se va discuta votul în Parlament. După părerea noastră, guvernul trebuie să rămână ferm hotărât să ia inițiative și să conducă acest proces într-o direcție potrivită. Partenerii sociali trebuie să se, po- <coughs> să se poată concentra, în scuze, în direcția potrivită. Angajatorii au probabil cea mai mare responsabilitate. Ar trebui să susțină ratificarea OMM și să nu încerce un uh, exercițiu de compensare a ratificării cu alte idei pe care s-ar putea să le aibă în ceea ce privește munca și legislația în domeniul muncii. important ca toți cei implicați, Comisia, statele membre și Parlamentul, să transmită același mesaj puternic și să arate că aceste convenții trebuie ratificate și legislația modificată astfel încât legislația din Corea să fie aliniată codexul de față. E un proces continuu, așadar, sfârșitul lui martie e un moment cheie. Noi vrem să vedem rezultate clare Lucrurile s-au mai schimbat, dar va fi important uh, să urmărim acest proces până în ultimul punct. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Enfield, raportorul nostru permanent. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm un subiect fără precedent, de fapt. Pentru că această invitație de a discuta cu Corea este fără precedent. Ar trebui să spunem câteva lucruri, nu doar despre această cerere, ci și despre acordul despre care vorbim. Pentru început aș dori să subliniez și nu e doar părerea mea, e și părerea unor economiști ai UE din statele membre, dar și din Corea, acest acord reprezintă un succes. Un succes răsunător. Și nu vreau să fie umbrit de subiectele pe care le discutăm astăzi. <clears throat> Tot ce discutăm azi e important, dar nu reprezintă principalul element al acestui acord. Deci de ce este un acord de succes? Faptul că a fost aprobat și adoptat a reprezentat o mare realizare în politica comercială a UE a fost primul acord care a conținut și un capitol cu privire la dezvoltare și comerț durabile și acel capitol 13 care creează problemele pe care le discutăm astăzi. A fost fără îndoială un acord de succes în ceea ce privește dezvoltarea economică, dezvoltarea comerțului și dezvoltarea elemente sociale de ambele părți. Vă aduc aminte, dragi colegi, că exportul din UE către Corea a crescut cu 17% de când am ratificat acest acord. Importurile din Corea către Uniunea Europeană au crescut cu 38%. Și am avut rezultate similare și în ceea ce privește investițiile străine de ambele părți. din UE către Corea a crescut cu 40% și în celălalt sens cu 46%. De aceea n-aș insista prea mult pe acest aspect prea mult astăzi, pe avantajele economice, dar vreau să nici nu uităm despre acest lucru. Vorbim despre un acord comercial un nou tip de acord comercial care are și un capitol de dezvoltare durabilă. Vedem, am avut discuții cu comisia care ne-a invitat. Corea s-a angajat să ratifice patru convenții, deși timpul a fost scurt. Organizația Mondială a Muncii are convenții cu privire la libertatea de asociere și la dreptul de asociere, dreptul de a organiza negocieri în grup, apoi despre munca forțată și despre eradicarea muncii forțate. Toate aceste subiecte sunt într-adevăr foarte importante evident, sunt importante, importante pentru întreaga lume democrată reprezentată de Uniunea Europeană și reprezentată la cel mai înalt nivel, date fiind ideile pe care a fost înființată Uniunea Europeană. Și în acest caz, am dori să ne asigurăm că toate acele angajamente să fie adoptate de către Corea. Poate că chiar mai important este ca uh, partenerii coreeni să și aplice aceste reguli. Să nu uităm că evoluția societăților, cultura domeniul muncii, mai ales în afară Europei, în Asia, abordarea și istoria diferă față de ce avem în Europa. S-ar putea ca lucrurile să nu fie tratate la fel în alte părți ale lumii de unde, iată și aceste idei, este un proces, o evoluție. În cele din urmă, aș dori să nu menționez doar situația economică în lume, ci și situația politică. Se pare că relațiile politice se schimbă, poziția Statelor Unite ale Americii se schimbă. Vedem o creștere a Chinei, toate acestea slăbind poziția Uniunii Europene în multe aspecte. Noi luăm măsurile potrivite, încercăm să convingem alte guverne să ni se alăture, să le convingem de ideile și obiectivele noastre. În concluzie, așadar, acordul e un succes, a adus rezultate pozitive, tangibile, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Corea. Ar trebui să, uh, să apărăm valorile din articolul 13 și să continuăm această cooperare. Mulțumesc! Continuăm cu ceilalți membri, raportorii din umbră, două minute. Domnul Schuster. Din păcate nu mă pot alătura celor spuse de către colegul meu. Nu mi se pare un succes. Dacă apare creștere, dar asta se bazează pe încălcarea drepturilor angajaților, nu e vorba că n-am semnat niște hârtii sau că n-au uh, semnat ei, ci sindicaliștii sunt uh, băgați în închisoare din cauza unor activități sindicale sau care nu țin de ei. Asta e o problemă și e dificil dacă noi în Parlament insistăm doar pe plus valoarea economică și acceptăm așa ceva și apoi mai și insistăm că a fost un succes. Dacă încheiem un acord pentru noi e important ca toți participanții, ca toate părțile acordului să fie uh, respectate. Și așa și legislația din Polonia, din Germania, din toată Europa, nu spunem că important e să se respecte 80% din lege, nu, 100%. De aceea aș avea câteva întrebări pentru comisie. Salut! faptul că a fost inițiat acest mecanism. Slab cum este el. Puteți spune de ce o faceți abia acum? Încălcările durează încă de la început, de foarte mult timp. Și de atunci tot auzim același lucru, că acum ni se spune guvernul în sfârșit se gândește să ratifice. Da, în sfârșit, acum. Deși pe de altă parte nu primim semnale clare, eu știu, măcar eliberarea unor sindicaliști, care să arate că guvernul este sincer. Ați relativizat întreaga poveste, Cât mă întreb dacă dumneavoastră credeți în succesul acestui exercițiu și pe ce vă bazați spus că n-ar trebui ca sindicaliștii să aibă așteptări prea mari. Ce înseamnă asta? Iar doar niște hârtii semnate și nimeni nu iese din închisoare? Ați spus că avem trei luni sau poate până în iunie și apoi încep pregătirile pentru următoarea campanie electorală. Credeți că există o perspectivă a succesului? Sau anul viitor, la un moment dat, guvernul viitor se va gândi dacă să înceapă negocieri. Și ce facem noi între timp? Ar fi foarte util dacă mi-ați putea da aceste răspunsuri. Mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR, domnul Stabati. Eu sunt de cu totul altă părere decât uh, domnul Schuster. Acum 20 de ani țineam conferințe, prezentări în uh, Corea și Japonia și îmi spuneau când europenii vin cu drepturi, uh, drepturile omului, se referă doar la drepturi, la standarde sociale. Această evoluție a drepturilor angajaților e un proces istoric. Uitați-vă și la noi și în alte țări a fost la fel. Vine ca urmare a succesului economic Nu se poate de azi pe mâine să crească salariile și drepturile. Lăsați-mă să vorbesc. Puteți interveni ulterior. Fiecare țară știe ce e bine pentru, sa, e, pentru sine. E vorba de principiul subsidiarității. Avem nevoie de reguli clare. Când cineva merge la fața locului sau este, se află la fața locului, știe mai bine decât noi de aici din Europa. Constat însă că europenii se uită de sus la toate aceste negocieri, se uită de sus în jos și vor să-și impună valorile lor în toată lumea. Există însă procese istorice unde lucrurile stau altfel. Așa stau lucrurile. să venim acum și să spunem trebuie să faceți ce credem noi că e bine este greșit. E un imperialism economic. S-ar putea ca aceste țări să se îndrepte în alte direcții. Mă scuzați că formulez așa mai relaxat, dar ne putem permite aceste lucruri doar pentru că suntem o mare piață cu 500 de milioane de consumatori. Dacă am fi Elveția, n-am putea face acest lucru, n-am putea emite aceste uh, pretenție. Uniunea Europeană e un punct uh, de încredere la nivel mondial. Statele Unite nu mai sunt, pentru că Trump e cum e. Dar dacă Uniunea Europeană vine și spune trebuie să fiți de aceeași părere cu noi cât privește drepturile angajaților, s-ar putea ca aceste țări să se orienteze către alte puteri mari, de exemplu China. Sunt într totul de acord cu raportorul, iar declarații emoționale ca cele ale dumneavoastră, domnule Schuster, dreptul să-l lăsăm deoparte, dar să spuneți eu am dreptate și toți ceilalți nu au, nu putem uh, trata coreenii astfel. Carolin? Mulțumesc. Eu sunt de acord cu domnul Schuster. Dacă ne uităm la situația Coreei de Sud, pe de o parte succes economic, da, dar ce se întâmplă cu angajații? Ca social-democrat trebuie să spun că sunt pentru angajați. Vrem un comerț bazat pe valori, un comerț corect. Și se vede pe acest exemplu că lucrurile nu arată bine acolo. Dar trebuie să învățăm din asta. Să vedem cum facem pe viitor, cu viitoare acorduri. N-ar trebui să cerem ratificarea normelor Organizației Mondiale a Muncii înainte de uh, începerea unor astfel de negocieri, atunci am putea evita astfel de situații și am putea fi mai credibili. Și în al doilea rând, se vede că nu există sancțiuni, Comisia nu prea are nicio pârghie, niciun instrument pentru a pune presiune pe interlocutori și de aceea e nevoie de mecanisme pe care să le putem folosi atunci când apar astfel de încălcări, mecanisme utile pentru înlăturarea acestor situații. Nu avem acest lucru și de aceea, repet, nu putem decât să învățăm de aici. Acordul l-am semnat, dar pe viitor trebuie să fim mai precauți. Puteți veni cu motive istorice, vă dau dreptate, da. Dar întrebarea e cu cine vrem să avem relații comerciale. Da, suntem o putere comercială, așa este și de aceea avem puterea de a arăta partenerilor condițiile noastre și să le spunem dorim un acord numai sub aceste condiții și atunci vedem cum continuăm. Domnul Rubiș, mulțumesc. Felicit Comisia, în primul rând, pentru că e un acord de succes, de succes pentru ambele părți, în special pentru angajații ambelor părți. În special, angajații au profită de faptul că se exportă locuri de muncă noi la noi și locuri de muncă noi în Corea de Sud crește și puterea de cumpărare. Se importă mai mult, marfă mai bună, mai ieftină și asta sporește puterea de cumpărare. Deci noi câștigăm când achiziționăm și putem plăti salarii mai mari. Cred că e un motiv suficient că avem ceva de împărțit cu toți. Când socialiștii spun uh, nu vrem să împărțim nimic, rămânem în sărăcie și nu avem nevoie de aceste acorduri, e un absurd. Ce negociază un sindicat dacă nu are producție și nu are comerț? Eu sunt un uh, pragmatist aici, adică sigur, trebuie să ne ocupăm și de condițiile angajaților și IMM-urile trebuie să profite, absolut, dar asta trebuie să facă în primul rând partenerii sociali din cele două țări. Se vede și la noi cum pedepsim consumatorii când sindicaliștii încep o grevă în 24 cu în anunțe 24 de ore Familiile plâng prin aeroporturi că au strâns bani un an de zile pentru acea vacanță și se confruntă cu drepturile sindicalaștilor. Important să-i protejăm pe consumator și eu pe asta aș insista, pe asta aș insista să nu aibă prioritate vreun funcționar în fața unui consumator. Domnul Scholz, mulțumesc! Îi mulțumesc lui Madeleine că într-un timp atât de scurt uh, a venit, chiar dacă Iată, mă bucur că avem această posibilitate să discutăm despre implementarea și despre transpunerea acestor obligatorii. Uh, <clears throat> mă gândesc că colegii din uh, Comisia de Ocupare a Forței de Muncă s-ar mira dacă ar auzi discuția noastră. Condițiile din UE sunt clare, drepturile angajaților sunt clare. E și dreptul la grevă, domnule Rubiș. Iar dacă personal de securitate sau de servicii în aeroporturi prim, sunt plătiți atât de prost, nu pot trăi din banii aceia împreună cu familiilor, de aia fac grevă. Cine mai lucrează pentru 6,50 euro pe oră sau 9,50 euro pe oră? ne ruinăm propriile economii dacă nu ne gândim la salariile acestora. Vreau să spun acest lucru pentru că ține și de acest acord. Dacă în capitole de durabilitate introducem și aspecte de calitatea muncii, o facem concret. Suntem pentru un comerț uh, corect, o strategie pentru toți și e normal să cerem și astfel, respectarea unor astfel de condiții. Deci sunt de acord cu faptul că Comisia insistă pe aplicarea capitolului, pe transpunerea sa. Acum, noi trebuie să ne gândim cum putem aduce aportul nostru cu parlamentarii de la fața locului din Corea ca și ei să-și facă partea lor, să crească presiunea asupra executivului lor și atunci un astfel de acord poate reprezenta un pas înainte înspre o relație mult avantajoasă pentru ambele părți. De acord că sunt diferențe culturale, istorice, trebuie să ținem cont de toate, dar asta e valabil pentru toată lumea. Deci toată lumea trebuie să se pună de acord. Și noi nu putem spune, da, ne place Corea, e important acordul cu ei și atunci închidem ochii. Și cu alte state membre, state din lume, scuze, măsurăm cu o altă uh, valoare pentru că au alt sistem. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea asta am mai tot avut-o. Eu sunt complet de acord cu drepturile lucrătorilor, drepturile omului, sigur că le susțin. Dar dacă ne uităm la climatul geopolitic, să ne uităm și în afara Uniunii Europene, care sunt țările care respectă toate aceste standarde? Niciuna. Poate Australia. SUA are pedeapsa cu moartea. Nimeni nu respectă toate aceste standarde și dacă vrem să fim dogmatici, nu găsim pe nimeni cu care să semnăm un astfel de acord. Așadar, să ne asigurăm totuși că nu ne periclităm relațiile comerciale pentru că asta nu ar ajuta deloc uh, lucrătorii. Din potrivă, iar pune într-o situație și mai proastă, fie că sunt cei din uh, Corea sau din altă țară. Deci, haideți să facem un pas în spate, să ne uh, uităm la strategia pe care o avem. Ce facem cu ea? Avem aceste acorduri pentru a apăra, a promova drepturile lucrătorilor, drepturile omului, dar dacă suntem prea rigizi, prea dogmatici, o să ne blocăm și nu o să mai putem semna cu nimeni niciun acord. Auch wenn es mich reizt, Domnul Schuster. Nicht zum Verständnis. Nu spun nimic despre ce înțelege domnul Rubic din drepturile sindicatelor sau alți colegi despre istorie și economie. Mă rog, s-ar putea vorbi mult pe acest subiect. Vreau să subliniez două lucruri. Nu e, problema nu e dacă am sau nu dreptate. Problema e că un stat și Uniunea Europeană au încheiat un tratat care conține anumite aliniate care nu sunt îndeplinite. Despre asta vorbim. Nu că îmi doresc eu mai mult sau mai puțin sau altceva. Este semnificativ uh, ce spuneți despre comerț și cât de serioși sunt unii în această instituție despre capitole de durabilitate. Să spuneți, vai, dar dacă am face, totul ar pica tot acordul. Nu, au semnat, acordul trebuie să-l respecte. Așa cum respectăm și noi aliniatele care ne privesc. Acesta este obiectul discuției și este interesant că din partea conservativă, conservatoare scuze, um, se relativizează aceste lucruri. Îmi pare rău că nu luați în serios aceste aspecte. Domnul Stavati. Mă bucur că avem această discuție. Știți, domnule Schuster, când am început Uniunea Europeană, Franța avea întâietate, avea un timp de lucru mai bun, salarii mai bine, mai bune și așa mai departe. Germania avea de recuperat după război. Și francezii au insistat pe standardele lor, să fie aplicate standardele lor în Germania. Și au fost eforturi majore pentru a respinge acest lucru, pentru că s-a spus că sunt elemente istorice care nu pot fi lăsate deoparte. Și după 5 ani, domnule Schuster, Standardele din Germania au fost mai bune decât în Franța și salariile au fost mai mari. A fost o dezvoltare economică și așa trebuie văzute lucrurile. Aceste lucruri vin ca urmare a dezvoltării economice. e un proces economic. Nu putem influența din afară. Dacă avem mai puțin forță de muncă, se îmbunătățesc și condițiile de lucru. De aceea important este să rămânem în relații comerciale cu aceste țări. Dacă insistăm și spunem trebuie să faceți cum zicem noi, se vor îndrepta către China. Și China înțelege dacă se impun alte standarde sociale. Domnul Helmut Scholz, domnule Stabati, chinezii au o legislație foarte, care foarte conștient vorbește de dezvoltarea economică vorbesc despre politica salarială. <clears throat> și se, se gândesc la lumea economică, la situația economică din China. Întrebare, adică nu putem compara așa ceva. Și Germania și-a realizat atunci uh, creșterea economică pentru că a existat protecționism piețele au fost închise atunci după al doilea război mondial. Și întrebarea care se pune este ce facem astăzi cu un acord în care ne-am angajat. Îi dau dreptate, domnule Schuster. Sunt aliniate acolo în uh, text. Noi am spus de la început că am vrea să aibă un caracter obligatoriu, să existe instrumente. Mă rog, n-am reușit. Dar discuția arată că ar trebui să mergem mai mult înspre astfel de acorduri. Dezbaterea se încheie aici și mai dau o dată cuvântul Comisiei și apoi raportorului pentru încheiere. Eu cred că ne cam apropiem de alegerile europarlamentare, nu? Se simte. Madeleine. Mulțumesc. I-am ascultat pe vorbitori fiecare vorbitor are argumente cu care pot fi de acord, dar uh, nu știu uh, unde se găsește calea de mijloc. Din uh, punctul meu de vedere, acest acord a fost un succes din 2011. Acordul de liber schimb a adus un succes foarte mare. N-aș spune că, din punct de vedere al dezvoltării durabile, totul stă prost în Corea. Sigur, sunt uh, discuții cu privire la aspectele de mediu, avem uh, discuții pe partea de organizații, de sindicate, deci cu privire la dreptul muncii, deci lucrurile nu stau cum nu stau chiar atât de prost. Dar din 2011 încă nu s-au ratificat convențiile OIM, deci este legitim să arătăm că există un oarecare grad de nerăbdare. Sigur, Corea are cultura proprie, sistemul propriu, dar e totuși o țară, OCDE, o țară care este membra OIM, nu UE uh, îi impune să uh, se conformeze cu convențiile OIM, ci este o țară membră deja a acestei organizații. În plus, Coreea este membru OCDE și, uh, în plus, uh, trebuie să respecte și legislația europeană cu privire la aspectele de due diligence, dacă vrea să facă afaceri cu companiile noastre. S-a vorbit despre sancțiuni pe viitor, ce părere avem. Nu credem că un sistem bazat pe sancțiuni ar fi unul mai bun. Dar las la o parte această discuție. Cred că în lunile ce urmează avem o oportunitate uriașă de a provoca o schimbare. Pe asta ar trebui să ne concentrăm. Folosim acum pentru prima dată un mecanism un mecanism care n-a mai fost folosit în uh, dispute, în soluționarea litigiilor, uh, într-un uh, acord de liber schimb. Uh, și putem face uz de acest mecanism prin capitolul mm. comerț și dezvoltare durabile. Să nu ne iluzionăm însă, acest acord de liber schimb nu va rezolva toate problemele din uh, această țară, dar este o pârghie pe care o putem folosi pentru a pune presiune asupra Coreei de Sud. I-aș spune domnului Schuster, Dumneavoastră ați întrebat uh, ce o să facem în martie, dacă chiar merită. Eu cred că din experiența mea cu Corea și cu alte țări, elementul critic este um, dorința de angajare, de asumarea responsabilității uh, din partea țării uh, respective. Și cred că după mulți ani în care obligațiile uh, din cadrul acordului de liber schimb și din cadrul OIM au fost ignorate, președintele Moon a venit pentru prima dată cu dorința de a ratifica aceste convenții OIM. Iată, s-a declanșat un proces, există un guvern care dorește acest lucru, se confruntă cu multe dificultăți în plan intern, dar măcar uh, o parte interesată dorește acest lucru. Și, uh, și lor li se pare că are un rost să ratifice aceste convenții. Noi nu putem fi polițistul care să înghiuntească Coreea, dar este un proces și putem să ne folosim de el pentru a îmbunătăți lucrurile. Cam astea au fost principalele aspecte pe care am vrut să le spun. Mulțumesc pentru observații și uh, voi reveni la dumneavoastră în lunile ce urmează, care vor fi importante. Mulțumesc! Portorul. Da, vreau să fiu sincer. Dezbaterea a fost foarte interesantă și uh, chiar uh, m-a inspirat. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. În uh, ciuda faptului că pozițiile asumate par să fie la pol opuș, eu m-aș plasa undeva la mijloc, la distanță egală față de cele două poziții extreme. Celor care cred că obiectivul fundamental al unui acord uh, comercial și de investiții este să asigure respectarea legislației muncii, tot respectul. Cu siguranță acești, uh, aceștia au dreptate, însă vă aduc aminte că sunt oameni care trăiesc și uh, muncească și muncesc în condiții uh, dure, în țări care sunt închise față de restul lumii și care nu fac comerț cu restul lumii. Sunt țări în care nu există stat de drept, nu există bunăvoință față de cetățeni. Noi, uh, Uniunea Europeană, având uh, o politică comercială specifică, care nu se limitează doar la probleme de afaceri, probleme comerciale, deci o politică mai largă, încercăm să-i ajutăm pe cetățenii acestor țări partenere. Eu nu spun că Corea ar fi una din aceste țări închise o societate închisă. Nu. Este o țară deschisă, o societate care s-a dezvoltat minunat. Dar să admitem faptul că, pe de-o parte, avem reușita economică, dezvoltarea economică va aduce beneficii în cascadă pentru cetățeni întotdeauna, pe de altă parte, să admitem că unele din așteptările noastre nu s-au îndeplinit. De aceea, trebuie să discutăm cu Corea într-o manieră prietenoasă, pozitivă și sunt comisă, convins că Comisia Europeană ne va ajuta să facem acest lucru. Da, vom reveni la asta. Am uh, încheiat punctul 16, mergem la punctul 17 imediat. Domnul Fisas îi ține locul raportorului, domnul Salafranca ne va vorbi despre câteva cerințe din uh, acordul GATS. Aveți cuvântul. Da. Am să vorbesc în numele domnului Salafranca, care, din păcate, este plecat. Este într-o misiune de observare electorală, așa că m-a cerut să, mi-a cerut să-i țin locul. Așadar, este un punct tehnic, acordul general privind comerțul cu servicii, acordul GATS. Este vorba de includerea în prevederile acordurilor celor țări care au aderat începând cu anul 94, 95 uh, de fapt, până în 2004. Deci sunt uh, o serie de state membre care sunt adăugate la acord. Acordul a fost încheiat înainte de aderarea lor, așa că trebuie lămurită um, incertitudinea aceasta juridică. În 2007, Comisia a întocmit o propunere care a fost uh, înaintată Consiliului pe baza unui acord încheiat cu celelalte părți la acordul GATS, prin care să se țină seama și de aderarea țărilor care au aderat în 1995 și în 2004. Parlamentul European a hotărât să sprijine această propunere în octombrie 2007. A avut loc o procedură de consultare, însă din cauza că au apărut diverse probleme de procedură, inclusiv probleme de traducere, Consiliul n-a putut să își uh, adopte concluziile finale și uh, s-a ajuns la o întârziere de ani de zile. Curtea de Justiție a dat o hotărâre în 2017 cu privire la Singapore, în care s-a referit la servicii, la acordurile care includ uh, Uniunea Europeană și a spus că acest acord um, de comerț și servicii cade în competența Uniunii Europene și, prin urmare, Consiliul trebuie să aprobe extinderea acestui acord. Deci este vorba despre uh, Uniunea Europeană despre completarea acestui acord sub regimul uh, OMC. Așadar, avem o poziție. Domnul Salafranca a ținut uh, discuții, a ajuns la compromisuri pentru a include uh, aceste state membre care au aderat în 95 și în 2004 în acord și pentru a le conferi certitudine juridică. E nevoie de aprobarea noastră pentru ca, în sfârșit, Comisia Europeană să poată începe negocierile pentru a completa acordul cu țările care au aderat până în 2004. Este, de fapt, o chestiune foarte tehnică, domnule președinte, dar sper să obținem sprijin din partea Parlamentului. Nimeni nu dorește să ia cuvântul, așa că îi dau cuvântul Comisiei directului Martin Prat. Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succintă pentru că intervenția domnului Fisas în numele domnului Salafranca a explicat foarte clar contextul. Este un dosar rămas deschis din 2004. Vreau pur și simplu să menționez faptul că în momentul de față situația a produs deja consecințe adică acele state membre care au aderat la Uniunea Europeană în 95 și în 2004, încă nu sunt uh, acoperite de anexa la GATS, pentru că ceilalți uh, membri OMC refuză să consolideze anexele Și acest lucru a reieșit atunci când Uniunea Europeană a încercat să consolideze anexele pentru a adăuga țările care au aderat în 2007. Practic, ne este afectată reputația la OMC. Se pare că percepția este că nu suntem în stare să finalizăm această procedură internă. Este greu de înțeles pentru ceilalți membri ai OMC de ce noi avem anexe care includ doar 12 din cei 28 de membri ai Uniunii Europene. Așa cum s-a spus, uh, acum că avem uh, tratatul de la Lisabona, această competență a devenit una exclusivă a Uniunii Europene, de aceea Comisia a propus Consiliului să revizuie compensațiile, acordul de compensații și uh, care are sprijin unanim în Consiliu. Ca să fiu foarte clară, Propunerile noastre sunt practic identice cu cele din 2007. Uh, Acelea au fost aprobate și de către Consiliu și de către Parlament pe baza procedurii care există atunci. Diferența care apare acum este doar temeiul juridic care a fost actualizat pentru a ține seamă de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Prin urmare, cerem acestei comisii și Parlamentului să acționeze rapid și să-și dea aprobarea pentru această propunere care, după cum spuneam, nu modifică cu nimic fondul, substanța, ci ne permite pur și simplu să um, rezolvăm uh, la nivel formal situația noastră la OMC. Mulțumesc! Mulțumim! Sigur că Parlamentul uh, întotdeauna uh, se dovedește foarte rapid, mult mai rapid decât Consiliul. Domnule Fisas, doriți să trageți o concluzie? Nu. Mulțumim foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor 25 ianuarie la prânz, ora 12. Chiar la prânz. The, uh, Mexican... Punctul 18. Uh aderarea uh, Croației la uh, acordul cu Mexico. Din păcate, raportoarea noastră este bolnavă și deci uh, o să citesc ce ne-a transmis. Acest protocol respectă obligațiile Uniunii Europene la OMC pentru a ține cont de aderarea Croației la piața internă. Acest raport este extrem de tehnic și deci raportoarea ar dori să atragă atenția asupra unor aspecte care sunt foarte importante pentru Parlamentul. În primul rând, faptul că e nevoie de un schimb uh, sporit de uh, informații. Parlamentul trebuie să fie în uh, permanență informat de-a lungul întregului parcurs al acordurilor internaționale și aici nu este vorba doar de negocierile importante, ci și despre negocierile tehnice, acordurile tehnice dar și toate deciziile uh, um, incluse în acord uh, de către celelalte instituții, de exemplu, exemplul uh, Consiliului cu bananele. Deci trebuie ca Parlamentul să fie informat în toate fazele acestui proces. În al doilea rând, informația trebuie să fie trimisă nu numai Parlamentului, ci și operatorilor economici, partenerilor sociali și organizațiilor din societatea civilă deci sub, să fie uh, rezumate, disponibile sau puse la dispoziția opiniei publice. Raportoarea dorește să menționeze decizia luată de către uh, Consiliul Mixt pentru a acorda cote suplimentare pentru banane care nu sunt acoperite de acest protocol. Și deci nu trebuie să fie uh, votat de către Parlamentul European. Și, în fine, raportoarea subliniază că recursul la punerea în aplicare uh, temporară a acordului ar trebui să fie limitată și să nu intervină înaintea adoptării de către Parlamentul European. Iată contribuția raportoarei. Fisas, vă rog. No, gracias, presidente. Simplemente para mostrar, para mostrar el apoyo. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc pur și simplu să-mi exprim sprijinul pentru uh, raportul doamnei Rodriguez Piniero Fernandez. Deoarece, da, uh, iată, se adaugă cote suplimentare, 600.000 de tone Din punctul nostru de vedere, nu e nicio problemă și suntem de acord cu propunerea. Lo? Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Minunat. Atunci termenul pentru amendamente 25 ianuarie, tot la ora 12 fix. Trecem acum la următorul punct, punctul 19, delegația în Chile care a avut loc în 18 până în 20 decembrie. O delegație la nivel înalt, ne-am întâlnit cu 8 miniștri și cu foarte mulți uh, parlamentari. A fost o misiune factuală privind negocierea modernizării acordului uh, comercial cu Chile, și cu această ocazie am constatat că s-au obținut foarte multe progrese. Negocierile comerciale între UE și Chile au fost evaluate, au fost văzute la nivel internațional ca un adevărat model pentru că au fost folosite noi elemente, sunt negocierile cele mai transparente care au avut loc până acum în Europeană, iar mandatul a fost publicat chiar după adoptare am avut un negocier, uh, negocieri pe un nou capitol uh, la uh, politica comercială, deci am încheiat un nou capitol. Chile are un ministru pentru egalitatea de gen, am vorbit cu acest ministru. Until now, um, until based on the good understanding. Deci am avut uh, relații foarte cordiale. Uh, am constatat că împărtășim aceleași valori, aceleași principii, Ehm, în ce privește sistemul electoral, de exemplu, și am constatat un angajament uh, puternic din partea Chile în ce privește dezvoltarea durabilă. Negocierile însă sunt acum în impas și trebuie să îi uh, încurajăm pe cei doi parteneri să continue pe baza negocierilor uh, reușite din trecut Sigur, având în vedere contextul mondial, sunt convins că aprofundarea parteneriatului cu Chile reprezintă o declarație, având în vedere situația uh, internațională, tot, tot ce se întâmplă pe, pe plan internațional. Avem o regulă specifică cu privire la litiu produs în Chile, iar în ce privește mobilitatea electronică, e o chestiune foarte importantă pentru dezvoltarea industrială din Europa. Iată contribuția mea și uh, câteva observații din partea colegei Imaculada, care, din păcate, e bolnavă. Cine a mai participat la delegație? Doriți să interveniți? Să adăugați ceva? Domnul Scheinfeld. Dziękuję panie przewodniczący. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Mulțumesc. Aș dori să adresez mulțumiri tuturor celor care ne-au ajutat, inclusiv secretariatului, care ne-a organizat vizita și care a făcut o treabă excelentă. Totul a funcționat perfect, ne-am încadrat în timp, ne-am putut ține de plan. Lucru foarte important. Acum, trecând la tema discuției, aș vrea să subliniez că Chile este o țară foarte importantă pentru noi toți și nu numai din motivele pe care le-ați enunțat dumneavoastră, domnule președinte. Chile este o, un motor de dezvoltare economică în America de Sud de asemenea, este lider în uh, materia promovării unor valori importante, statul de drept, democrația. În uh, anii recenți, după criza mondială, Chile a început să se dezvolte într-un ritm susținut de 4% pe an și a reușit uh, chiar să ajungă și la o rată de creștere de 6-8%, ceea ce înseamnă creșterea nivelului de trai în Chile. Este un stat minier, are resurse importante uh, și pentru noi și da, este un partener esențial. Revenind însă la acord, ca să fiu sincer, în întâlnirile pe care le-am avut la diverse niveluri și uh, amintesc că am avut întâlniri cu guvernul, cu președintele, cu administrația prezidențială, cu ONG-urile, cu sindicatele, cu o serie de reprezentanți. inclusiv cu uh, populațiile indigene din Chile. În toate aceste discuții am constatat că există interes pentru acest acord, dar interlocutorii noștri s-au cam distanțat de așteptările destul de ridicate pe care Uniunea Europeană le are de la ei. Nu intru în uh, detalii pentru că sunt uh, colegi uh, în sală care nu au asistat la dezbaterea anterioară despre Corea. Vreau doar să spun că trebuie să avem în vedere că așteptările Parlamentului, așteptările Uniunii Europene sunt mari. Toate părțile care au venit la discuție au spus că acordul este important și că a dus la creștere de 100% în uh, comerțul reciproc între UE și Chile. Însă, se pare că problemele economice sunt cele care primează pentru partenerul nostru chilean și Aș spune că atât Chile cât și alte țări partenere din America de Sud, din America Latină, dar și Australia și Noua Zeelandă par să considere că în același timp uh, vor să cultive o relație comercială cu China. Deci noi continuăm să negociem acorduri uh, cu aceste țări, dar să nu uităm că relațiile se schimbă. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci încheiem acest punct 19. Desigur, va exista un raport scris care vă va fi transmis curând. Punctul 20. Este primul vot electronic. Primul vot al zilei de astăzi. Înainte să începem votul, haideți să Testăm cartelele. Am deschis votul. Și am închis votul de probă. Se adoptă. Totul funcționează, e bine. Avem prezență. Începem cu punctul 20. Avem trei amendamente identice, 32, 33 și 34. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94? 94. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 8A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O sută pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm electronic totuși. La 106. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă, clar. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru... Nu. Îmi cer scuze, am sărit peste 109. O sută nouă. Pentru. Împotrivă. Se respinge, din păcate. O 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă.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 Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 1. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. S-a adoptat 1? 3 nu însă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum votul final, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Mergem acum la punctul 21 pentru procedura de aprobare. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1 și 2 sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Și acum votul electronic, votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la cel de-al doilea raport cu privire la Singapore, acordul de investiții. Avem compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu, 34 întâi. 34. 34. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri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 Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48. Prima teză e caducă, dar a doua se poate vota. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Încă o dată, vă rog. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5, 55 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se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 Se respinge. 92, 93 și 94 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 și 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3, mă scuzați, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru,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 abțineri, se respinge. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. la 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum votul final. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. So, now we switch to... Trecem acum la punctul 23. Vă rog. Doriți să spuneți ceva? doream să spun că m-am înșelat la votul final. Doream să se consemneze la procesul verbal. Am înlocuit pe cineva care dorea să voteze pentru tratat. Din păcate, nu se poate schimba votul, dar aș dori să se noteze. Ar trebui să fiți mai atenți la lista de vot și nu la colegi, spune președintele. Jude. Nu știu. N-am văzut rezultatele la votul final, dacă ați putea să ne spuneți. Au apărut afișate. Vorbeam. Yeah. So, once again... Încă o dată anunț rezultatele, 25 voturi pentru, 12 împotrivă, nicio abținere, cu o modificare. Mandatul se apropie de sfârșit, toată lumea e obosită. 23 acum. Avem trei amendamente identice, 4, 5, 6, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respinse. De asemenea, mai avem încă trei amendamente identice, 2, 3, 4, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 1 acum pentru, împotrivă, e caduc. A, e caduc, bun. Și atunci votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Cu aceeași majoritate se adoptă. Foarte bine. Trecem la punctul 24. Îmbunătățirea competitivității pieței interne prin dezvoltarea Uniunii Vamale a UE. Avem compromisul 1, în primul rând pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Ca să fim siguri, s-a deschis votul la compromisul 4. S-a închis votul, se adoptă cu majoritate clară. Compromisul 4A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă majoritate vastă. Felicitări domnului raportor. Trecem acum la punctul 25. Instituirea instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Primul amendament, amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37. Pentru. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. doream să întrebăm dacă nu am putea să votăm în bloc de la 38 până la 45. Același uh, autor, Heidi. Sunt disperată și deci sunt de acord. Deci de la 37 până la 45 împreună, în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru... A, nu, vot prin apel nominal. Îmi cer scuze, spune președintele. S-a deschis votul. And the vote is... S-a închis votul. Respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 8 pentru,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 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 19-le. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu o majoritate clară, vă rog să ridicați mai sus mâinile. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mai avem aici un vot prin apel nominal la solicitare, la amendamentul 20, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Un alt vot prin apel nominal. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins și acum votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Ultimul vot acum, pe astăzi, 26, un vot doar. Un act delegat, s-a deschis votul. S-a închis votul. Cu o majoritate covârșitoare se adoptă. Mulțumim pentru participare. Dacă dorește cineva să părăsească sala, o e rugat să o facă în liniște. Yeah. So, quiet, please, please, quiet. În liniște, vă rog, spune președintele. So, next item 27. Următorul punct, punctul 27, activitățile grupurilor de monitorizare. După cum știți, e o parte importantă a jocului. To have a chance to have... Avem ocazia să avem uh, dezbatere aprofundate pe marginea negocierilor în care suntem implicați. Vă rog, spune președintele, vă rog să mergeți să discutați în afara sălii de plen. Deci avem un grup de monitorizare cu privire la Chile, l-am avut în 4 uh, decembrie, având în vedere faptul că am avut raportul delegației, n-are sens acum să mai avem o raportare amănunțită grupul de monitorizare cu Tunisia, 8 ianuarie. Din păcate, doamna Londra, raportarea noastră, nu este. Grupul de monitorizare cu privire la Australia. Sorin Moise, l-am văzut. Unde e? A părăsit sala. Nu ne poate raporta, deci. Am avut un schimb cu ministrul australian al comerțului în 26 ianuarie tot, în 22 pardon, ianuarie și în 22 am avut grupul de monitorizare cu privire la relațiile comerciale UE-SUA, dar acest punct a fost acoperit pentru că am avut uh, dezbaterea ieri cu domnul de martie Any questions? Mai sunt întrebări? observații? Se pare că nu. Atunci putem trece la punctul, punctele 28 și 29. selecția și numirea membrilor instanțelor pentru investiții internaționale în legătură cu acordurile UE. Dau cuvântul expertului nostru în uh, investiții, uh, domnului Von. Colin Brown. Good morning, um, distinguished member. Bună ziua, stimați eurodeputații, doamnelor și domnilor. Cu acordul dumneavoastră o să uh, mă ocup de procedurile de selecție și de uh, um, ICS și după aceea UNICTRAL și uh, procesul uh, multilateral privind reforma ISDS. În ceea ce privește procedura de numire a membrilor, E vorba de proceduri care vor fi folosite pentru a alege uh, un judecător, să spunem, pentru toate acordurile de investiții la care UE este parte, CETA 1, CETA 2, dacă intră în vigoare, acordul cu Singapore și după votul din urmă cu câteva clipe, uh, acordurile viitoare. Am trimis documente Comisiei dumneavoastră în 3 decembrie 2018. Aceste documente au rezultat în urma consultării și dezbaterilor cu Parlamentul, dar și cu statele membre și conțin un set de proceduri pe care intenționăm să le urmăm, însă urmează procesul pe care l-a sugerat dumneavoastră, domnule Leang, în scrisoarea din, din 14 decembrie 2016 adresată doamnei comisar Malmström și răspunsului din 18 ianuarie 2017, în care numele comisiei ați cerut ca uh, să, să aveți un rol asemănător cu cel al Parlamentului Uh, pentru uh, judecătorii de la Curtea de Justiție. Deci aceasta a fost doleanța uh, din scrisoarea dumneavoastră la care v-a răspuns doamna comisar în scrisoarea din ianuarie 2017 și acum foarte pe scurt voi prezenta pe mm, etapele procesului. Deci, candidații care au naționalitate europeană urmează să fie propuși de către statele membre și probabil și de către comisie și persoane Uh, din țări terțe, care au urma să fie președinții ai acestor instanțe, uh, vor, uh, se vor adresa direct comisiei. Toți candidații care la prima vedere întrunesc toate criteriile pentru a fi numiți, urmează să fie verificați de către un comitet de selecție, e asemănător cu numirea judecătorilor la Curtea de Justiție a UE acest comitet de selecție, reprezentant, uh, uh, permanent va fi alcătuit din foști judecători, uh, judecători de la Curtea de Justiție și din alte instanțe și tribunale internaționale, persoane cunoscute cu faimă și universitari. În conformitate cu procedura articolului 255 care se aplică Curții de Justiție, Parlamentul European va numi o persoană din patru care să facă parte din acest comitet permanent de selecție. Acest comitet uh, va vota și va uh, alcătui o listă cu nume uh, cu persoane care au îndeplinit criteriile respective pentru a face parte din uh, tribunalul ISDS. Pentru fiecare acord individual, uh, persoanele urmează să fie alese din uh, această listă și va trebui să ne punem de acord cu țara terță vizată și apoi prin decizia comitetului mixt uh, stabilit în calitatea acordului respectiv, va fi nevoie de o decizie a Consiliului pentru a vedea care este poziția UE față de comitetul mixt. Iată foarte pe scurt aveți detalii în documentele pe care vi le-am trimis. Aceasta este procedura uh, pentru selecția și numirea membrilor instanțelor pentru investiții internaționale. Noi ne dorim ca persoanele respective să fie independente, să fie imparțiale și să fie competente și mai considerăm și că procesul care se inspiră din uh, numirea la Curtea de Justiție, dar și uh, practica din alte tribunale internaționale care au fost înființate în ultimii 20-30 de ani. E, deci ne asigurăm că procesul este independent, uh, transparent și solid. Și, așa cum am spus, Parlamentul European primește un rol, așa cum ne-ați solicitat din scrisoarea din 2016. În scrisoarea din 2016. Al doilea aspect evoluțiile din Uncitral cu privire la uh, negocierile multilaterale privind reforma ISDS. Am avut un uh, al treilea uh, grup de lucru în, la sfârșitul lunii octombrie 2018 privind reforma ISDS la Viena. 90 de țări au fost uh, prezente aproximativ. Am avut uh, mai bine de 400 de delegații uh, prezenți la Viena și asta denotă două lucruri, cred. În primul rând, uh, faptul că procesul este inclusiv, uh, E foarte important de asemenea că avem aceste dezbateri uh, la ONU și apoi e un succes și pentru Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană a solicitat această reformă și tot Uniunea Europeană după dezbateri, a hotărât uh, ca această dezbatere să aibă loc în uh, cadrul uh, uncitral. Și totul se bazează pe rezoluția Parlamentului din 2015, care solicita o uh, schimbare a sistemului de soluționare a litigilor. concluziile acestei reuniuni au fost descrise ca o revoluție în uh, reforma regimului de soluționare a litigilor. Pentru prima dată avem o instanță multilaterală, deci cu 90 de țări prezente, care au ajuns la concluzia că reforma uh, ISDS e de dorit. Uh, din trei privințe, în primul rând predictibilitatea și coerența, al doilea Uh, decidenții uh, și cei care fac arbitrajul și apoi costurile și durata procedurilor este. Și sper că vă dați seama cât de important acest, a fost acest moment, uh, concluziile respective, mai ales pentru mediul de investiții. Următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în săptămâna, deci la începutul lunii aprilie, și la această reuniune vom continua cu dezbaterea reformei. Care sunt opțiunile concrete pe care le uh, urmărește grupul de lucru pentru a înfăptui această reformă? Săptămâna trecută, vinerea trecută, 19 ianuarie, UE și statele membre au uh, supus uh, două documente procesului uncitral, ele figurează și pe pagina noastră internet, uh, și v-au fost uh, trimise și dumneavoastră, dar și TPCSI-ului înainte. Aceste două documente schițează procesul care ar trebui să fie urmat uh, pe viitor uh, de către grupul de lucru Uncitral și e și foarte important avem o bază conceptuală pentru o instanță multilaterală. Pe baza directivelor de negociere acest, pe care le-au adoptat Consiliul, acest document explică felul în care uh, ar funcționa un, uh, o instanță multilaterală de investiții și de ce doar o astfel de instanță uh, face, răspunde îngrijorărilor exprimate înainte. Pentru noi este limpede că e singura propunere pe care o avem în momentul de față care uh, să răspundă celor 3.000 uh, de tratate pe care le avem și deci din punctul nostru de vedere este foarte clar că aceste 3.000 de tratate vor rămâne în vigoare. Um, um, deci problema este cum vom reforma aceste tratate. Uh, să nu uităm că majoritatea țărilor ori își mențin tratatele bilaterale sau negociază noi tratate de investiții. De exemplu, CPTPP are un mecanism de soluționare a litigiilor și uh, dispoziții în conformitate cu acordul ARSER care acoperă uh, India uh, și uh, continentul uh, subindian. Deci dacă ne bazăm pe cele solicitate de Parlament în 2017, este foarte important ca această uh, Uh, reformă să reușească. Pentru că va înlocui uh, cele 3.000 de tratate, salutăm, bineînțeles, rezultatele votului cu privire la uh, acordul cu Singapore. E un jalon foarte important pentru această reformă, pentru că trasează direcția pentru a avea mecanisme permanente de soluționare a litigilor și include un angajament juridic obligatoriu pentru Singapore să coopereze cu noi pentru a crea o astfel de instanță de soluționare uh, uh, multilaterală. Deci, din acest uh, punct de vedere, acest acord este foarte important. Intensificăm eforturile noastre pe lunile viitoare pentru a obține sprijin pentru propunerile pe care le-am făcut publice săptămâna trecută și intenționăm să organizăm o reuniune în Republica Dominic Dominicană cu multe țări din zonă pentru a promova uh, reuniunea la mijlocul lunii februarie. După aceea vom merge și în Asia și în țările africane. Vom coopera cu parteneri precum Singapore și Canada pentru a uh, obține sprijin pentru propunerile noastre și ne vom întoarce la comisia dumneavoastră după aceste reuniuni în luna aprilie ca să vă raportăm uh, despre progresele înregistrate, sperăm, între timp. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste explicații. Maria Arena acum are cuvântul. Mulțumesc uh, pentru informații cu privire la ICS și pentru acest uh, tribunal internal, uh, internațional mic. Aș avea o întrebare. Știți că am adresat o curte justiției europene în ce privește mecanismul ICS în cadrul CETA, Uh, o întrebare pusă de către Belgia. Sperăm ca în cursul anului să primim uh, reacția curții. Cum veți include uh, acest răspuns în acorduri, de exemplu în acordul cu Singapore pe care l-am votat astăzi? printr-un mecanism care ar trebui probabil să fie corectat în funcție de ce va răspunde curtea. E unul dintre motivele pentru care nu am votat pentru acest acord, pentru că mie mi se pare că avem un dispozitiv care prestabilește ceva în condițiile în care ar trebui să așteptăm avizul și pentru care vor trebui să intervină schimbări în urma votului Parlamentului, aș dori să știu cum Comisia va include aceste modificări după ce va fi primită poziția curții cu privire la ICS. Vă rog. Mulțumesc, Heidi Hautala acum. Thank you. Mulțumesc, mulțumesc pentru acest raport al Comisiei. Înțeleg că anumite țări au acordat o atenție deosebită. S-a vorbit de Africa de Sud și de India. Ar fi interesant de știut care e contribuția acestor țări la acest proces și ce impact ar putea avea asupra rezultatului. Vă așteptați ca Africa de Sud să prezinte propriul model. Aduc aminte că a fost unul dintre inițiatorii acestui așa numit tratat cu caracter obligatoriu atunci la Națiunile Unite, la Geneva. M-aș aștepta așadar ca această țară să fie afectată de dominanța investitorilor față de cetățeni, nu? Și a doua întrebare ce plafon ați stabilit în ceea ce privește participarea membrilor uncitral pentru a progresa cu succes într-o astfel de convenție mare? Cum arată imaginea concretă a acestui sistem? Anne-Marie? Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur mult că Comisia are, iată, timp să ne vorbească astăzi despre aceste evoluții și că avem acest punct și pe ordinea de zi. Comisia a făcut o propunere săptămâna trecută și cetățenii urmăresc cu atenție acest lucru. E vorba de relația investitor-state. Aproape 200 de mii de semnături au cerut oprirea ISDS. Populația este foarte conștientă de acest lucru, mai ales venind urmând alegerile. Cum sunt aleși acești judecători? Sunt lucruri care sunt trecute la diverse și dori să știu uh, cum veți modifica ordinul de zi astfel încât subiectele importante pentru noi să fie luate în calcul. Documentele de lucru sunt uh, create de către formul academic. Sunt lucruri care însă nu sunt tocmai de dorit. Eu cred că regulile trebuie înăsprite. Și încă un lucru, comisia ce doriți să faceți la diverse? Nu există nicio posibilitate de a aplica mijloace la nivel național? Nu-mi place ce se întâmplă. Așteptăm decizia curții, dacă este, corespunde dreptului european. Nu se poate nega dreptul național, nu e acceptabil așa ceva. Ce se întâmplă dacă există un ISDS care se contrazice cu legislația europeană. Până la urmă, Curtea de Justiție are ultimul cuvânt de spus. Și încă un lucru, obligațiile investitorilor. Ce ne puteți spune despre acestea? Mulțumesc, domnul Rubiș. Mulțumesc. Eu aș dori să știu cum vedeți diferențele dintre reglementările Organizației Mondiale a Comerțului, deci să spunem da, arbitraj la nivelul OMC e periclitat. La în momentul de față s-ar putea ca judecătorii să nu fie înlocuiți, <clears throat> ca posturile să nu fie ocupate. Și că totul să se mute pe un domeniu militar, la un nivel militar și la fel și la acordurile bilaterale. Dacă nu ai curte de justiție, oameni care încearcă să găsească un compromis sau măcar să ia o decizie, se aplică violența. Eu cred că trebuie respinsă aplicarea violenței. Avem nevoie de mecanisme de soluționare a litigilor și de aceea insist pe lângă comisie că avem nevoie urgent de aceste instrumente. Pentru că într-o astfel am întâlnit aceeași situație cu Statele Unite deja unde au existat impozite mari pentru motoare în Europa și angajații au fost cei care au trebuit să sufere de faptul că nimeni nu a putut lua o decizie. Cred că e mult mai util să lucrăm pe statul de drept, pe separarea puterilor și să ne asigurăm că avem organisme care pot găsi o soluție uh, corespunzătoare. Mulțumesc! În ceea ce mă privește, venind din nordul Germaniei, sunt un tip răbdător. Dar uitându-mă la acest proces de reformă citral, eu mi-am pierdut răbdarea. Acești trei pași pe care discutăm de atâta timp și aceste îngrijorări, eu cred că îngrijorările erau cunoscute de multă vreme eu pur și simplu nu reușesc să înțeleg de ce a durat atât de mult. Am avut discuția pe procesul TTIP. Lucrurile au fost clare încă de pe atunci. Și care e calendarul acestui proces? E acceptabil ca un astfel de proces să dureze peste trei ani pentru a reforma niște aspecte simple? Cine e responsabil până la urmă? Există niște forțe, niște state membre care încearcă să submineze acest proces atât de necesar? Și în consecință e necesar să ne implicăm dacă nu e prevăzut niciun rezultat pe viitor, n-ar fi oare cel mai bine să ne concentrăm doar pe abordarea europeană? Thank, thank you very much. Mulțumesc mult pentru aceste întrebări și observații. Le voi lua pe rând. Întrebarea domnului Ianus cu privire la procedura în desfășurare la Curtea de Justiție care analizează compatibilitatea cu legislația europeană. Pe 29, săptămâna viitoare, așteptăm uh, răspunsul. Sau, uh, o primă părere și apoi în câteva luni poziția curții. Nu avem o dată exactă. Comisia, și cred că am mai spus acest lucru, a creionat acest lucru, acest element, astfel încât să fie compatibil și Serviciul Juridic al Parlamentului a concluzionat și el că sistemul acestor curți de investiții e compatibil cu legislația europeană. Acum trebuie să așteptăm și să vedem ce spune Curtea de Justiție. Dacă Curtea de Justiție consideră că există o incompatibilitate în ciuda eforturilor noastre, tratatele spun că tratatele respective, adică CETA și cel cu Singapore, nu pot intra în vigoare până nu a fost soluționată problema. Așa cum știți, CETA e ratificată acum în parlamentele statelor membre, iar acordul cu Singapore, odată ce va fi aprobat în plenară, trebuie trebui de asemenea să fie ratificat în parlamente. Deci va trece oricare perioadă de timp. Dacă instanța constată că există o problemă, va trebui să găsim o cale pentru a corecta acele îngrijorări înainte de intrarea efectivă în vigoare. Nu pot specula eu, nu pot ști ce va spune curtea și ce urmează să modificăm dacă trebuie să modificăm ceva. Cealaltă întrebare apoi, aș, despre procesul uncitral, aș sublinea că este important că e un proces uh, inclusiv. Sunt 90 de țări implicate, inclusiv Africa de Sud. Vorbim des cu colegii din Africa de Sud au dat dovadă de interes, doresc uh, reformă, par să accepte ideile noastre, au acum o perioadă în care pot uh, veni cu idei proprii. Nu am niciun semn că vor face acest lucru, dar dacă vor veni cu propuneri, vor fi desigur considerate în uh, discuțiile uncitrale. Iar în ceea ce privește cifre clare și plafoane, acest proces citral, a fi votat la adunarea generală a Națiunilor Unite. Deci rezultatul ar trebui aprobat în adunarea generală și odată ce e aprobat se creează instanță multilaterală, această instanță multilaterală. Și atunci rămâne de văzut câte țări trebuie să acceadă astfel încât mecanismul să fie eficient. Pentru a avea, desigur, capacitatea de a funcționa. Nu știu care e cifra. Probabil 40 sau 50 de țări care trebuie să adere. Apoi, și UE insistă pe acest uh, element. Procesul uncitral ține cont de toate îngrijorările menționate. Sigur, ne concentrăm, sau procesul se concentrează pe aspecte procedurale deocamdată, dar există posibilitatea de a analiza și alte aspecte și de a decide cum pot fi gestionate acestea. Ați vorbit de problema de reglementare. De o perioadă de răcire. Um, aceste norme despre care vorbim se găsesc și în sistemele noastre domestice, în Convenția Europeană a Drepturilor Omului? Problema nu sunt normele, ci sistemul de soluționare a litigilor și de aceea trebuie să ne mișcăm înspre o instituție permanentă. <clears throat> Ați vorbit de formul academic, situația uh, de arbitraj și aici trebuie spus clar E un proces uh, organizat de aceste guverne Există aliniatul 10 în documentul european cu privire la proces și arătăm acolo foarte clar, 100% clar, deciziile politice luate la un citral trebuie luate de oficiale guvernului mandatați de șefilor, în cazul nostru Consiliul și Comisia dumneavoastră din Parlament. Deciziile politice vor fi deci luate de funcționarea guvernului care răspund în fața Parlamentului și Consiliului. Prezența unor arbitri, unor judecători este importantă pentru că subiect, sunt subiecte foarte tehnice, dar deciziile politice sunt luate de oficiali funcționarea guvernului. Și de ce nu e suficientă legislația europeană este, cum spunea și domnul Rubic, când investitori europeni investesc în China, nu se pot baza doar pe legislația chineză și pe instanțele din China care să respecte legislația internațională. Din păcate, nici invers, nu ne putem baza pe instanțele americane când investim acolo sau cele canadiene. De aceea nu includem legislația domestică în acest proces. Vorbim de angajamente care trebuie să poată fi puse în aplicare la nivel internațional. Iar în ceea ce privește obligațiile, e important să arătăm că mecanismele pe care, conceptul pe care l-am pus pe masă are o clauză de jurisdicție deschisă. Ce înseamnă acest lucru? Termen tehnici înseamnă că pe măsură ce aceste tratate evoluează în timp, dacă se iau decizii și se întâmplă deja, dacă se adaugă obligații pentru investitori, această instanță multilaterală le tratează. E un sistem deschis, așadar. Întrebarea domnului Rubic. Lucrăm cu aceeași echipă și pe cealaltă criză um, din care am învățat câte ceva. Unele elemente apar în documentul pe care l-am menționat. Vrem ca numirea de judecător să nu poată fi blocată de un stat, să termenii să nu, uh, judecătorii să nu poată fi numiți pentru un nou mandat pentru că avem această criză dincolo la Organizația Mondială a Comerțului. Acordurile bilaterale, avem cel cu Corea, de exemplu, sau cu Ucraina, restricțiile de export pe lemn, folosim tot mai des acest sistem. Iar întrebarea dumneavoastră, domnule Lange, durează o vreme sunt de acord cu dumneavoastră. Pe de altă parte, așa cum am spus mai devreme, este prima discuție profundă la nivel multilateral, la nivelul Națiunilor Unite, a acestor subiecte. Și am spus că, deci ce spunem noi e evident pentru noi, de la sine înțeles, dezbaterile curg de câțiva ani, ne amintim de TTIP, Alte țări din lume însă nu au avut o dezbatere atât de sofisticată ca noi, deci nu sunt atât de avansați în um, abordarea lor, în uh, ideile despre reformă. Procesul a fost important pentru a convinge aceste țări că o reformă sistemică e necesară. E remarcabil, cred că am reușit să convingem 90 de țări să avem această discuție. Dacă am fi pus întrebarea în 2014, nu ne-ar fi ascultat nimeni. Dar am construit parțial, uh, timp, uh, pas cu pas, și am ajuns, iată, la o potențială reformă a acestor uh, de tratate existente. Cât va mai dura acum? Rămâne de văzut în ce măsură sunt propuse alte opțiuni. Vom avea atunci o dezbatere în grupul de lucru despre acele opțiuni diferite și grupul de lucru va trebui să decidă care sunt opțiunile care funcționează. Dacă rămâne aceasta singura opțiune cu instanța multilaterală, încercăm, da, sperăm că lucrurile se vor mișca repede. Discutăm cu partenerii, cu secretariatul Oncitral despre mecanisme pentru a accelera activitatea. Întâlniri intersesionale, întâlniri extinse. Toată lumea e convinsă că e nevoie să ne grăbim. Sper că am răspuns astfel tuturor întrebărilor, dar uh, vă stăm la dispoziție și în bilateral dacă este nevoie. Mulțumesc! Colin, ca să fiu sincer, nu toți partenerii din Națiunile Unite nu cer un astfel de instrument. mă uit la istoria ISDS, a fost cerută în special de țări din Uniunea Europeană și în Statele Unite, cei care au cerut așa ceva. Și dacă Uniunea Europeană are o perspectivă clară cu privire la îngrijorările oamenilor și un, uh, o dorință clară, atunci țări care cer un astfel de instrument ar trebui să se afle în uh, prima linie. Dar e greu să vorbim de 100 de țări, pentru că sunt păreri diferite și uitați-vă doar la Singapore. Singapore n-a cerut așa ceva în negocieri, partea de investiții. Uniunea Europeană a cerut acest lucru. <clears throat> Am avut noroc că Parlamentul a reușit să convingă Comisia și Consiliul că avem nevoie de un sistem democrat și uh, un, o instituție juridică independentă. Dar să nu uităm că inițial Comisia a cerut un ISDS uh, um, tradițional. Cred că există deci o responsabilitate pentru țările care au acest interes, care cer un astfel de instrument. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mai am câteva întrebări și observații mai ales acum după răspunsul domnului Brown. Sunt surprinsă, recunosc. Dacă vrem să limităm astfel de elemente, n-ar trebui să limităm lucrurile. Când spuneți, vorbiți de o răcire reglementărilor, un regulatory chill, de, tocmai despre asta e vorba. Nu trebuie să dăm această pos- aceste posibilități. Și nu e vorba de soluționarea disputelor, s-ar putea să nu func- a litigilor, s-ar putea să nu funcționeze. Eu cred că e exclus atât legislație străină cât și europeană. Nu știu, nu înțeleg acest sistem. Eu cred că ar trebui să existe discuții deschise. Final de intervenție fără microfon. Domnul Rubich. Mulțumesc încă o dată explicit comisiei. E o bază importantă pentru investiții străine noi, deci pentru locuri de muncă, deci pentru salarii plătite. E un instrument care aduce bunăstare și pune pe picior de egalitate proprii cetățeni cu cei din străinătate, deci suntem solidari în punerea pe picior de egalitate. Nu poți trata proprii cetățeni mai bine decât investitorii din străinătate, din afară și de aceea mă bucur că Comisia uh, își face, și analizează, uh, și uh, încearcă să implementeze astfel de situații care nu necesită intervenția armatei. Colin? Mulțumesc pentru, mulțumesc pentru aceste întrebări suplimentare. Ceea ce privește procesul, este unul foarte deschis. Avem o serie întreagă de observatori acreditați, sindicate, grupurile cetățenilor, ONG-urilor. Cu toți participă și pot asculta discuțiile, pot participa. Există înregistrări audio ale discuțiilor Raportul este și el publicat la o săptămână după discuție. S-ar putea să greșesc, dar nu cred că există multe discuții internaționale atât de deschise. Iar pentru noi acest lucru este important, e valoros și apreciat. Iar pentru a vă răspunde dumneavoastră, domnule președinte, da, există o responsabilitate a UE ca acest lucru să progreseze, dar aș sublinia că statele membre au 1400 de tratate bilaterale cu statele membre, care au trecut toate prin parlamentele naționale în ultimii 30-40 de ani. Multe dintre acestea sunt acorduri vechi pe care dorim să le renoim, statele membre doresc să fie renoite, Parlamentul dorește să le renoiască pentru a corespunde standardelor actuale stabilite de Parlament în 2015 prin rezoluția sa. Dacă vrem să facem acest lucru, dat fiind faptul că sunt foarte multe, avem nevoie de acest proces cât mai deschis cu putință și la care să participe cât mai multe țări. Sunt de acord că uh, cu dumneavoastră și eu aș vrea să funcționeze mai repede, să se întâmple. Dar asta trebuie să facem pentru a obține un rezultat. Uniunea Europeană insistă, pune presiune, ne-am bazat pe Singapore, Canada, alte țări. Dar ce mai e interesant în această discuție este că Multe țări cu care nu avem relații directe vin și ele și spun că și-ar dori o reformă. Și ca să revin la cele spuse de doamna Miner, pe fond sunt 3000 de tratate și ele sunt în într-o negociere permanentă. Tocmai am fost în Corea, care negociază cu China un nou astfel de tratat, ISDS. Coreenii se gândesc să adere la CPTPP, care conține și ISDS. Există astfel de exemple peste tot în lume. Trebuie să ne gândim, cum spunea și domnul Rubic, ce poziție vrem să aibă UE. Vrem ca investitorii noștri să nu fie protejați, pe când competitorii lor din alte țări să fie protejați. Sau să existe o astfel de protecție fără a ajunge din nou într-un impas de reglementare. Noi dorim ca ceea ce, protecția care există la nivel național să poată exista și la nivel internațional pentru a proteja investitorii străini. Mulțumesc mult! Da, e o poveste îndelungată. Nu putem rezuma. Vom reveni asupra acestui subiect. Mulțumim, Colin Brown. Trecem la următorul punct, punctul 30. Acordul de liber schimb cu Indonezia au fost lansate în iulie 2016. Durează deci de ceva timp. Alături de noi, directorul general adjunct, doamna Helena König, Dânsa este negociator șef pe acest acord de liber schimb și voi da cuvântul pentru 5 minute ca să ne informeze despre acest acord. Um, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că mi-ați uh, dat ocazia să avem un schimb de opinii cu privire la negocieri. Vreau să încep prin a creuna puțin contextul relațiilor cu Indonezia. Vă amintiți cu siguranță că Indonezia este cea mai mare țară din ASEAN reprezintă 36% din PIB-ul asiatic. Populație de peste 250 de milioane de locuitori și o creștere economică spectaculoasă în anii recenți. Banca Mondială anticipează că Indonezia ar putea deveni cea de-a șaptea economie a lumii până în anul 2030. Așadar, ne așteptăm la o creștere uh, continuă, susținută în Indonezia, dar sunt și provocări pe care țara le are în față. Uh, foarte mulți din locuitorii săi stresc uh, în sărăcie. Clasa de mijloc trebuie susținută, deci mai multă incluziune. E nevoie de foarte multe investiții în tehnologiile verzi, în noile tehnologii. Așadar, avem uh, oportunități uh, excelente pentru țările care doresc să investească, pentru companiile europene. Sunt uh, foarte multe sectoare cu potențial încă neexploatat. Indonezia este abia al cincilea partener comercial în cadrul ASEAN, așa că este mult loc de creștere. Avem și domenii mai puțin sensibile în negocieri, mai puțin sensibile decât cu Mercosur sau cu Australia, unde nu reușim să trecem de uh, problema sectorului agricol și a cărnii de vită. Dar sunt uh, și altele la care o să revin mai târziu. De reținut este că pentru noi este foarte important să facem acest pas, să punem piciorul în ASEAN, să avem o uh, bază pe termen mediu și lung. Și acest acord reprezintă un uh, pas foarte important de cimentare și de consolidare a ordinii mondiale, care este în pericol. În ce privește negocierile propriu-zise, ele au avansat, deși într-un ritm destul de lent. Motivele acestei lenturi sunt uh, numeroase. Probabil că știți că în economia de stat a Indoneziei există foarte multe restricții. În mod istoric, ei au avut o atitudine protecționistă. În uh, exercițiul de analiză a domeniului de aplicare, am hotărât uh, că dorim să avem un acord cuprinzător, uh, cel mai cuprinzător acord pe care l-a încheiat vreodată Indonezia. Și asta presupune o serie de schimbări legislative pentru a putea finaliza negocierile și încheia acordul. Mai sunt și complicații suplimentare anume că anul acesta, în aprilie, deci 2019, au loc alegeri prezidențiale, iar într-o țară atât de mare, precum Indonezia, vă dați seama că sunt tot felul de complicații ce pot apărea. Totuși, negocierile au înregistrat un progres recent. Am semnat acordul cu EFTA. Recent au încheiat și un acord cu Australia, nu l-au semnat din cauza unor uh, diferende politice ce au apărut în ultima clipă. Dar uh, este un uh, pas în direcția cea bună, deși nu au ajuns suficient de departe. O altă chestiune pe care am menționat-o este că în ce privește bunurile agricole e destul de ușor să ne înțelegem cu excepția uleiului de palmier, care este o, o chestiune sensibilă. Indonezia dorește ca exporturile de ulei de palmier să fie garantate către Europa. Noi am spus însă că sunt uh, mai multe procese uh, prin care analizăm uh, produse de acest tip deci nu doar uh, uleiul de palmier, ci și alte produse și avem uh, dreptul uh, să ne apărăm propriile reglementări. Există inițiative și standarde încă în curs de adoptare pe piața europeană. Tot referitor la uleiul de palmier, indonezienii au, au fost de acord să cultive acest produs în manieră sustenabilă. Acum, care sunt criteriile de sustenabilitate, rămâne de agreat. Nu există un acord internațional cu privire la astfel de criterii și nu avem nici uh, reglementări europene în acest sens. Reglementări uh, de tipul celor pe care le avem la cherestea. Acestea sunt uh, discuțiile, ele vor continua ce e cert este că înainte de încheierea oricărui acord va trebui să ajungem la o soluție pentru a ne asigura că ceea ce intră pe piața europeană este cultivat în, în mod durabil. Și va rămâne de văzut cum o să ne punem de acord cu Indonezia. Deci e încă o o chestiune care poate să evolueze de ambele părți. Următoarea rundă de negocieri va avea loc aici, la Bruxelles. Vom discuta toate capitolele acordului. Vom aprofunda discuțiile cu privire la servicii și investiții, pe care am început să le discutăm în cea de-a șasea rundă. Sperăm să reușim să facem progrese în ce privește uh, domeniul achizițiilor de stat. Indonezia nu și-a luat până acum niciun fel de angajament, dar va trebui uh, să facem un schimb de oferte, să vedem uh, ce proces uh, alegem, astfel încât să le includem și pe acestea negociere. Așadar, recapitulând, în 2016 s-au lansat negocierile, sunt complexe, nu avansează foarte rapid, însă progresul există și este unul constant pe toate capitolele. Vedem că există angajament de ambele părți, însă situația este complexă. În Indonezia sistemul este unul complicat și, spuneam, uh, mai urmează și alegeri anul ăsta. Desigur, dacă reușim să finalizăm Acordul va fi foarte clar că va fi un acord bun, nu doar pentru accesul pe piață, și pentru instituirea unor reguli într-o țară care va fi una dintre cele mai importante din ASEAN. Mulțumesc, doamna Koenig. Îi dau cuvântul raportului permanent David Martin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei Helena Koenig, pentru prezentare. După Singapore și după acordul cu Vietnamul, care sperăm să se, semneze, să se încheie în următoarele șase luni, Indonezia este următoarea țintă în grupul statelor ASEAN. Poate că n-ar trebui să ne așteptăm la nimic uh, definitiv, la nimic uh, în următoarele șase luni din cauza că ritmului e atât de lent. Încep cu una din problemele delicate, uleiul de palmier. O serie de ONG-uri și alte părți interesate sunt îngrijorate de faptul că negocierile cu Indonezia ar putea slăbi uh, legislația sau ar putea um, dilua directivele. Vrem să ne asigurăm că nu se va întâmpla așa. Și în, din punctul de vedere al Comisiei INTA, ne întrebăm dacă aceste negocieri sunt compatibile cu jurisprudența OMC. Și uh, poate ne spuneți ce părere aveți. Mă bucur că Indonezia a ratificat toate convențiile cheie ale OIM, însă nu mă bucur de faptul că aplicarea nu e deloc uniformă. Poziția Parlamentului este cunoscută, inclusiv uh, în acordul cu Japonia. Ar trebui să avem uh, un mecanism uh, într-un capitol de comerț și dezvoltare durabilă, un mecanism care să ne ajute să intervenim în astfel de situații, ca ultim resort. În ce privește protecția investițiilor, în ce fel se completează procedurile de tip ICS cu uh, ceea ce dorește uh, Indonezia în materie de BIT. Și apoi să nu uităm că Indonezia are o, o biodiversitate foarte mare. E una printre cele mai bogate țări. Însă uh, despădurirea, agricultura intensivă, accent pe doar câteva produse agricole, a dus la dispariția unor specii importante, maimuțe, urangutani, șerpi, șopârle, sunt doar câteva dintre speciile amenințate cu dispariția. În plus, știu că Indonezia comercializează picioare de pulpe de broască, da? Și aici europenilor le place să le consume. Deci, uh, mi se pare că propunerea este destul de slăbuță și mi se pare ciudat, dată fiind sensibilitatea Indoneziei, că ceea ce propunem noi nu este atât de avansat precum propunerea pe care am făcut-o Mexicului sau Vietnamului. Deci mă întreb dacă există posibilitatea de a ne uh, îmbunătăți uh, oferta, de a cere mai mult în materie de conservare a mediului. Mulțumesc de acum cuvântul raportului din umbră. Expertul nostru, distinsul coleg Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o zi uh, ar trebui să ținem și o dezbatere cu privire la gastronomie. Cu siguranță o să curgă sânge. În ce privește acordul cu Indonezia, uh, doamna Koenig a spus-o și David Martin a amintit faptul că una din mizele negocierii este uleiul de palmier. În uh, anii precedenți, Parlamentul nostru a dorit prin schema FLEGT să încerce să fac un pic de curățenie în domeniul exploatărilor forestiere. Indonezia este încă o țară în care exploatarea lemnului se face în detrimentul mediului înconjurător și a comunităților locale. În 2014, dacă vă amintiți, atunci când președintele Barroso s-a dus uh, în Canada ca să sărbătorească împreună cu Stephen Harper încheierea acordului CETA, Um, Comisia Europeană a modificat directiva privind calitatea carburanților ca să nu mai penalizeze uh, carburanții produși de Canada din bitum. Nu vrem să se mai întâmple acest lucru și uh, în privința Indoneziei. Adică, acest acord, prin capitolul referitor la dezvoltare durabilă sau cel, cele referitoare la drepturi, să nu ducă la o reducere a planului de acțiune cu privire la combaterea despăduririi sau încurajarea energiilor regenerabile. Nu vrem să revenim asupra ceea ce dorim să încurajăm sau să îmbunătățim ceea ce încă nici măcar n-am votat. Deci e o miză esențială să ne asigurăm că ceea ce hotărâm astăzi va fi respectat și va rămâne valabil și să știm pentru ce ne batem. În ce privește directiva energiilor regenerabile, există acolo o secțiune referitoare la uleiul de palmier care încă nu a fost uh, soluționată. Până în 2030 mai avem. Deci, piața europeană pentru biocarburanți a explodat și asta din cauza uleiului de palmier din Indonezia. Indonezia este una dintre țările care emit uh, gaze cu efect de seră la cele mai înalte niveluri. O a doua miză, tribunalele de arbitraj, ISDE sau cum vreți să le numiți, nu contează. În ultimii ani, Indonezia a reușit să reziste acestor tipuri de acorduri. Nu am înțeles foarte bine uh, ce poziție are Indonezia cu privire la acest capitol. Cam astea ar fi principalele subiecte. Încă o dată amintesc problema uleiului de palmier. nu mă închipui nici o clipă că uh, Comisia Europeană ar putea da dovadă de schizofrenie pe de-o parte, să protejeze biodiversitatea, clima, pădurile și toate speciile pe care le-a citat David Martin, inclusiv broaștele, pe de altă parte, să um, ceară avantaje comerciale pentru companiile europene, dar care să dăuneze climei. Mulțumim! Acum, Anne-Marie Mineur din partea GUE. Ja, dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, Uniunea Europeană semnează aceste acorduri de liber uh, schimb, unul după altul, și trebuie să vă spun că eu mă tem uh, în legătură cu consecințele pe care uh, aceste acorduri uh, le vor avea asupra populațiilor noastre și mă gândesc și a populațiilor respective. Mă gândesc la schimbările climatice și impactul lor asupra Indoneziei. Mă gândesc la despăgubiri pentru a obține ulei de palmier, dar eu aș dori uh, să se excludă uleiul de palmier din acest acord. Acestui uh, obiectivul lui nu este decât să genereze profituri, iar uh, populațiile locale nu vor beneficia și cu siguranță în niciun caz săraci. Este o adevărată catastrofă producția de ulei de palmier care uh, generează despăguriri, despăduriri, uh, incendii de pădure și aceasta doar pentru ca bogații să se îmbogățească, îmbogățească și mai mult și pentru ca populațiile uh, sărace să fie exploatate. Trebuie să folosim sursele regenerabile de energie, biocarburanții și așa mai departe, dar uleiuri de palmier uh, trebuie să fie exclus în mod explicit. Despădurirea este cu consecințe Uh, tragice pentru Indonezia, dar și pentru restul lumii, pentru că avem nevoie de pădurile tropicale pentru a capta dioxidul de carbon. Dacă acest puț natural dispare, atunci vom asista la o creștere a nivelului de dioxid de carbon, uh, carbon peste tot în lume, cu consecințe nefaste asupra biodiversității. În ceea ce privește autorizațiile de punere pe piața produselor medicale, pentru care există 200 de uh, licențe, de exemplu, Uh, riscăm ca aceste proceduri uh, să fie foarte întârziate și deci uh, acordarea de breveturi, brevete este pusă în pericol. Deci, încă o dată, problema o reprezintă sau miza sănătatea populației Indonezia. Eu, în orice caz, am o atitudine rezervată față de aceste acorduri cu consecințe nefaste asupra populațiilor locale și asupra mediului. Avem aici un exemplu flagrant de, de nedreptate. Aș dori să mă axez pe problema complexă și delicată a uleiului de palmier. Am observat că Indonezia și Malezia, în calitate de producători, au avut uh, o activitate foarte activă în ultimile luni, mai ales la Parlament și asta din motive multiple. M-am implicat uh, puțin și eu în aceste dezbateri, m-am întâlnit cu reprezentanții lobbyurilor. În această săptămână, la reuniunea ASM din 19 ianuarie, am avut uh, un grup, uh, un grup de lucru care a fost uh, înființat între producătorii de ulei de parmier din ASEAN și din Uniunea Europeană. Aș dori să știu ce ar putea obține acest grup de lucru. Și cum activitatea lui se potrivește cu termenul obligatoriu din partea Comisiei pentru a veni uh, cu o revizuire a uh, directivei pentru sursele regenerabile de energie 2. Cea mai bună abordare pe care am putea o adopta ar fi o transparență, un mecanism de tragere la răspundere pe întregul lanț uh, valoric. Ieri am discutat chestiunea cherestelei și legea FLECT din Indonezia, tocmai asta uh, încearcă să garanteze. Deci că avem transparență în sectorul cherestelei, dar am putea avea un astfel de mecanism pentru produsele care pun probleme pădurilor. De exemplu, unii colegi au spus că actul delegat este foarte important pentru a obține o soluție durabilă această problemă a importurilor de ulei de palmier. Planul de acțiune cu privire la degradarea pădurilor și la despăduriri pe care l-a prezentat uh, Comisia, uh, din fericire, e cu bătaie lungă, dar cred că poate obține și uh, soluții pe termen mediu. Am vizitat atât Indonezia cât și în și eu nu cred că doar uleiul de palmier generează Uh, profituri pentru miliardari și uh, creează sărăcie. Nu, eu am impresia că sunt uh, mici fermieri care au fost în stare să-și trimită copiii la școală, de exemplu, care are, au un nivel de trai mai bun producând ulei de palmier. Am vorbit cu mari utilizatori de ulei de palmier din Europa care consideră că acești mici fermieri ar trebui să fie incluși în mecanismele de uh, sustenabilitate. Deci ar trebui ca ei să-și aducă contribuția la crearea de soluții durabile pentru planetă. Deci nu cred că soluția ar fi doar să spunem interzicem importurile. Și apropo avem și regulamentul cu privire la cocktailul de uh, surse regenerabile pentru uh, biodiesel și eu cred că ne-am entuziasmat prea mult în legătură cu aceste uh, materii prime agricole pentru a produce biocarburanți. Cred că ar trebui să ne răzgândim pentru că piața ne va arăta că nu am avut uh, chiar atitudinea cea mai bună și cred că și în calitate de consumator avem răspunderea să rezolvăm problema. Doamna Chioniș, mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebările foarte pertinente. Multe dintre ele se referă la uleiul de palmier. Nu e o surpriză. Știți că Comisia pregătește un act delegat pentru directiva, uh, deci pentru sursele regenerabile de a doua generație. Așa cum uh, a menționat uh, raportorul omologii din Malaezia și Indonezia, ne-au anunțat că așteptăm uh, arbitrarea de la OMC, pentru că ei spun că respectă normele OMC. Noi nu considerăm, dar deocamdată trebuie să vedem ce se întâmplă cu acest act uh, delegat. Și să sperăm că termenele stabilite vor fi respectate. În ceea ce privește uleiul de palmier ca atare și impactul asupra populației uh, sărace, E adevărat că uleiul de palmier este un produs cheie și e folosit pentru a combate sărăcia și pentru a crea locuri de muncă. Deci, guvernul indonezian acordă mare atenție acestei, acestui produs și încearcă să-i uh, ralieze și pe micii fermieri, să-i aducă în, la respectarea criteriilor pentru a se asigura că producția de ulei de palmier este durabilă. Nu e un proces perfect oricum, deocamdată, dar în orice caz noi trebuie să continuăm să dialogăm cu indonezienii prin intermediul unor proiecte prin care să ne asigurăm că obținem un echilibru între chestiunea legată de dezvoltarea durabilă, foarte importantă pentru Indonezia, ca să, ea să respecte obiectivele de dezvoltare durabilă, dar și obiectivul uh, întemeiat de a ne asigura că se combate sărăcia și sunt locuri de muncă și pentru cei care lucrează în acest uh, domeniu în mici ferme. Uh, trebuie ca randamentele să crească și nu să crească suprafețele, dar se uh, înregistrează progrese, mai ales în ce privește punerea în aplicare și implementarea acordului. Deci noi vom continua prin această directivă RED 2 și apoi uh, prin legislația internă, dar și prin uh, uh, regulamentul cu privire la sectorul Silvicov, care face Uh, obiectul consultării publice pentru a combate cauzele principale și efectele uh, uh, despăguririlor. Tot legat de uleiul de palmier. 15% din exporturile noastre provin din Indonezia. Acordul acoperă 95% din schimburile comerciale și dacă scoatem uleiul de palmier, nu cred că procedăm bine, ceea ce nu înseamnă că nu încercăm să găsim o soluție pentru a ne asigura că avem o producție durabilă de ulei de palmier. E vorba de mai bine de 60 de milioane de mici ferme care sunt implicate în producția de ulei de palmier. Deci nu e de lepădat această cifră. De asemenea, tot în contextul importurilor, Trebuie să ne dăm seama că importurile europene reprezintă doar 12% din producția indoneziană. Deci nu doar noi suntem actorii principali, orice am face nu vom rezolva singur problema. Problema este mondială și de aceea toate aceste dezbateri legate de mai multă implicare și altor factori uh, implicați, care sunt numeroși și care explică, uh, exprimă preocupări. Și doream să spun uh, câte ceva despre grupul de lucru ASEAN, uh, care a fost înființat în urmă cu câteva săptămâni, dar e, cred că e timpuriu să spunem care ar fi rezultatul uh, acestui dialog. Dar noi încercăm să ne asigurăm că avem un dialog mai susținut, știm care este poziția părților la dialog și avem și posibilitatea de a ne prezenta punctele de vedere și vedem dacă putem sprijini Indonezia. Deci ținem cont de toate aspectele pentru a aborda problema tăiarăul de la rădăcină și pentru a reduce impactul asupra uh, mediului. Un alt aspect important este să nu uităm că 50% din uh, uleiul indonezian uh, care intră în Europeană nu face obiectul taxelor vamale. Deci, problema nu reprezintă taxele vamale, ci problema o reprezintă criteriile uh, care fac obiectul, deci care stau la baza comerțului uh, cu Uniunea Europeană. Bineînțeles că și industria europeană dorește ca noi să rămânem activi în această dezbatere. Atât cu Indonezia și Malezia. În ce privește convențiile OIM, da, e adevărat, au semnat aceste convenții. Sigur că implementarea e ca de obicei problema și de asemenea și raportarea în cazul uh, Indoneziei. Deci încercăm să sprijinim Indonezia. Am uh, oferit sprijin pentru a ne asigura că raportarea este actualizată, dar și monitorizarea și bineînțeles că vom continua și vom însoți uh, Indonezia în acest proces. Încă o dată, indonezienii sunt foarte preocupați uh, de acest subiect, de aici uh, decizia de a ratifica convențiile OIM. În ce privește ICS, da, face parte din mandatul nostru de negociere. Deocamdată, Indonezia nu și-a exprimat uh, dorința de a semna, de a participa la ICS, dar continuăm să vedem ce se întâmplă și cu dezbaterile mic. După cum știți, Indoneziezii au luat uh, decizia de a lăsa ca BIT-urile să expire, deci reluăm dezbaterea și, din punctul nostru de vedere, e important să avem uh, ceva bun pentru investitori într-o țară ca Indonezia, care nu are instituțiile adecvate, de unde nu domnește statul de drept, dar, până la urmă, totul deci, depinde de decizia finală adoptată de Indonezia. Dar, în orice caz, e pe Uh, masa negocierilor ale acest subiect. Ce privește speciile uh, amenințate, habitatele și așa mai departe, avem capitolul D, după acordul CITES, și am observat dorința din partea indonezienilor că doresc să protejeze speciile. Organizațiile ne-au transmis uh, semnale și pentru că a intervenit pe ordinea de zi, am uh, încercat să evaluăm această temă în, progresele, în, uh, proiectele în curs, dar în orice caz și pe indonezieni îi uh, preocupă subiectul, deci vom vedea cum evoluează um, um, dezbaterile cu Indonezia. Și pentru că atunci când vom evalua evaluarea de, vom avea evaluarea de impact, vom aborda și acest subiect. Avem raportul uh, interim care deja a fost publicat, așteptăm reacțiile și raportul final va interveni în această primăvară. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dar, nu, acum accesul la medicamente. Accesul la medicamente... Deci n-ar exista nimic în uh, acord care să împiedice indonezienii să producă medicamente generice. în conformitate cu declarația uh, Organizației Mondiale a Sănătății privind accesul la medicamente. E foarte important pentru indonezieni să se asigure că se produc uh, medicamente la prețuri rezonabile și pentru cetățenilor. Ca în orice negociere, trebuie să încercăm să găsim un echilibru între deținătorii uh, uh, uh, brevetelor și dreptul oamenilor de rând de a avea acces la medicamente la prețuri normale. Dar doream să vă spun că nimic din acord nu împiedică indonezienii să producă medicamente generice sau biogenerice. Mulțumim! Mulțumim, doamnă Chioniș! E o poveste care ține cam de mult. Rămânem în legătură. Mulțumesc pentru prezență. Ultimul punct, punctul 31 de pârna de zi, schimb de vederi cu privire la punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Comisia a publicat al doilea raport de implementare în urmă cu câteva săptămâni am discutat acest lucru cu ocazia zilei noastre de politici. Am discutat primul raport uh, în amănunt și am subliniat că ne dorim să avem o evaluare mai clară a impactului la, uh, asupra oamenilor la fața locului în țările cu care facem uh, comerț. Și apoi am spus și că trebuie să folosim cât mai judicios uh, sistemul de preferințe generalizate în acordurile comerciale. Iar acum Comisia Europeană ne va informa în legătură cu acest uh, raport anual. Doamna Geraldine Emberger primește cuvântul în numele Comisiei timp de 8 minute, vă rog. Thank you very much. Um, Mulțumesc! E o mare plăcere să vă pot spune despre ce am concluzionat în acest raport. Ne-am uitat la 35 de acorduri cu 36 de parteneri. Avem și un document tehnic detaliat care vă dă toate datele, toate statisticile, tot pentru fiecare țară parteneră și fiecare acord. Dați-mi voie să subliniez că Raportul e bazat pe trei obiective mari, deschiderea piețelor, îmbunătățirea competitivității companiilor noastre, dar și îmbunătățirea cadrului în care au loc relațiile comerciale și, nu în ultimul rând, desigur, promovarea valorilor UE și susținerea altor politici UE, inclusiv politici de dezvoltare. Pe larg, concluziile noastre ar fi că aceste trei obiective active, acordurile de bine schimb continuă de deschiderea piețelor, creșterea exporturilor. Se vede acest lucru în special cu sporirea exporturilor cu 10%, Când uităm la acordurile moderne de a doua generație, unde acolo exporturile cresc mai exponențial decât în restul lumii și 80% s-a vorbit de o rată preferențială, 80% în aceste din exportatori fac uz de aceste condiții sau au făcut uz în 2017. Reușim să folosim structura acordurilor noastre și a comitetelor pentru a elimina o serie de obstacole, în special în sectorul agri-food, alimentar, care a făcut obiectul raportului din 2018, dar și la NAMA, pentru a da doar un exemplu, în Mexic s-a îmbunătățit înregistrarea produselor de sănătate și chimice pentru agricultură, iar Chile și Peru au deschis uh, și-au deschis piețele pentru carne de vită și uh, lactate de la noi. În Ucraina am avut o situație similară cu accidele la export pentru fier vechi și cupru. Am văzut că unele state partenere au luat măsuri prevăzute în acord pentru a îmbunătăți cadrul legislativ. Notăm Ucraina, care și-a adoptat un plan de drum comprehensiv cât, privire, cât privește achizițiile publice, Mexicul a eliminat o, alte, o altă serie de obstacole. Promovarea valorilor europene, cooperăm cu Parlamentul TSD, drepturile angajaților și vă pot anunța că am uh, finalizat grupurile domestice de consultare, am avut o bună primă întâlnire, și recent am adoptat cele trei recomandări pe IMM-uri, gen și schimbări climatice. Și o ultimă observație, dar nu în ultimul rând, parteneriatele economice cu țările ACP au promovat din nou exporturile, iar în ultimii 10 ani exporturile acestea au crescut cu peste 70% în valoare. În 2018 am încercat să revenim asupra recomandărilor pe care Parlamentul ni le-a făcut în mai 2018. Ne-am uitat mai mult către regulile de origine. Am încheiat un studiu recent publicat în noiembrie în acest sens. Analiza de sector a sectorului agri-food și mai lucrăm pe parteneriatul aprofundat, pe implementare cu Parlamentul, cu statele membre, cu toți actorii implicați. Vreau să mai spun ceva și despre provocări, pentru că acestea au fost veștile bune, dar ar trebui să vorbim și despre provocări. Există două categorii. Între altele, așa cum ați spus la început, uh, am calculat într-un studiu că mai există mare potențial, iar dacă companiile ar folosi într totul preferințele pentru exporturi, avem, am economisi accize de 4,3 miliarde în, pe an. Mai sunt multe de făcut. Iar IMM-urile, companiile mai mici, au nevoie de ajutorul nostru pentru a folosi mai bine acordurile. Acestea sunt responsabile de 6 milioane de, din cele 36 milioane de locuri de muncă create de exporturi. Uh, mă voi referi la acestea în viitor. Era a doua categorie, uh, obstacole non-tarifare. În anumite regiuni, de exemplu, cum este, de exemplu, Mediterana, sunt măsuri pe care le-am numit protecționiste, ceea ce privește scheme de înregistrare, de certificare, trebuie să le tratăm mai bine, dar și lipsa de transparență. Dacă o companie nu cunoaște regulile de achiziții publice, dacă nu sunt transparente, nu pot folosi acordurile. Deci trebuie să ne concentrăm pe transparență. Și vă las aici cu trei, consider, trei idei, uh, lăsând statistica deoparte. În primul rând, e un proces de învățare. Exercițiul este unul foarte tânăr. Așteptăm să continuăm să lucrăm cu dumneavoastră, așteptăm recomandările dumneavoastră acum că începem a treia ediție a acestui raport. Dar raportul a dus deja la o evoluție pozitivă, după părerea mea, și anume a creat multe contacte diferite între DigiTrade și alte direcții generale care lucrează pe implementare, nu în ultimul rând Parlamentul, dar și companii și state membre. Procesul este, iată, în derulare, ceea ce e bine, pentru că e oricum o responsabilitate comună. Negociem nu pentru comisie, ci pentru companii și cetățeni. În al doilea rând, dacă ne uităm la cifre, trebuie să înțelegem că e ușor să supraestimezi uh, efectul unor astfel de acorduri de liber schimb, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că nu lucrăm independent, există mulți alți factori. Mulți factori care sunt luat în cal, luați în calcul când vorbim de competitivitatea companiilor noastre, de elemente politice de dezvoltare și altele, dar și faptul că și alți parteneri negociază acorduri liber schimb cu partenerii noștri în paralel. Deci e ușor să supraestimezi, dar n-ar trebui nici să subestimăm acest efect. Aș vrea să menționez în special faptul că acordurile de liber schimb creează un cadru foarte specific pentru contactele cu partenerii noștri. Pe toate aspectele care se referă la respectarea acordului putem discuta orice subiect Putem trece subiecte de la nivel tehnic la nivel politic și avem întâlniri regulate cu acești parteneri, nu doar Ministerul de Comerț, ci și cu alți parteneri. Ceea ce e deja o valoare în sine, trebuie să folosim acest lucru și un ultim punct, aceste... Aici nu e vorba doar de a discuta elemente de respectare a legislației, ci putem discuta acolo elemente de interes comun, cooperare pe subiecte care ne interesează. Un astfel de exemplu recent este CETA, unde cu canadienii discutăm cum putem folosi acordul pentru a îmbunătăți angajamentele pe combaterea schimbărilor climatice. Mă uit nu doar la cifre, ci important este să înțelegeți că ceea ce citiți în acest raport este doar o imagine pe scurt a ceea ce s-a întâmplat în 2017 și 2018, iar lucrurile trebuie văzute într-un cadru mai larg. Deja am vorbit prea mult, așadar vă mulțumesc. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Cine dorește să intervină? Mulțumesc foarte mult. Întrebarea este ce facem cu rapoartele astea pe care le scriem? Dacă a existat ceva în CETA ce vine de la Parlamentul European, este tocmai chestiunea climatică, care trebuie să fie însuțită de sancțiuni, nu doar de rapoarte. Canada este o țară plină de entuziasm, ministru, primul ministru la fel, dar nu este o țară care să lupte împotriva schimbărilor climatice. Are o politică energetică uh, pe care noi o încurajăm prin CETA. Am acceptat să avem o creștere cu 50% a produselor uh, de tip uh, carburant produse din șisturi bitominoase. Un element la care v-ați referit a fost cel uh, legat de tipurile de companii care beneficiază de aceste preferințe. Sigur că marile companii, marile întreprinderi sunt uh, în stare să ia toate măsurile pentru a atrage aceste preferințe. În schimb, uh, cele mai mici Uh, au tot felul de cheltuieli administrative, juridice, pentru a putea atrage preferințele. Veți ține seama de acest fapt? Mulțumesc! Um, I had, um... Acum câteva zile am avut un interviu la televizor despre Ghana. <clears throat> Și sigur că mi s-a atras atenția asupra faptului că exportul de cacao crește din cauza IPA. Însă situația locuitorilor nu se îmbunătățește. Sau nu are avantaje de pe urma acestui export. Cetățeni din Ghana părăsesc țara, lucrează în agricultură în Italia, chiar în uh, producția, în cultivarea de roșii, care apoi sunt exportate către Ghana. Și apoi sunt tratate și necorespunzător acolo unde lucrează în Italia. Ce să spun acestui jurnalist? Există vreun beneficiu al acestui IPA pentru cetățenii acelei țări? Următorul vorbitor. Bună întrebare, domnule președinte. Am avut un studiu în octombrie anul trecut. Echilibrul dincolo de sau pe, prin toate acordurile de liber schimb autorii studiului ajung la concluzia că nu putem argumenta cu un efect pozitiv asupra performanței economice pe termen scurt sau mediu, nici în țările membre, nici în țările partenere. Dacă ne uităm la acest raport anual și ce spune acesta, există anumite semne și că ne mișcăm în direcția potrivită, mă întreb dacă, ei contribu- dacă acestea contribuie la ajuta Uniunea Europeană să rămână un actor în această poziție globală, ținând cont de politicile promovate de UE, sau acordurile liber schimb încheiate cu alte țări sunt doar un instrument într-o competiție internă de pe piața unică. Care este, deci, plus valoarea și plus, uh, plus valoarea economică pentru companii, pentru angajați pe termen lung? sau continuăm această idee a competiției și în exterior. Ne întrebăm cum să ne luptăm cu China, cu economiile emergente, cu alți factori. Este deci încheierea acestor acorduri instrumentul necesar pentru a regândi instrumentul nostru? Eu cred că așa stau lucrurile și nu pot decât adăuga provocarea de mediu. Cred că abia ieri s-a spus că Canada nu face nimic privire la obligațiile în acordul de la Paris. Despre ce vorbim, deci? Nu mai avem timp. Afară e o demonstrație mare a tinerilor din Belgia, ca în fiecare joi, după cum știți. care nu văd lucrurile decât în alb și negru. Fie ne îndeplinim obiectivele pe combaterea schimbărilor climatice sau nu. Ei vor să aibă un viitor. Și dacă partea de acord de liber schimb nu contribuie la acest element, nu ne facem treaba. Da, iată întrebări mari, nu cred că e ușor să răspunzi. Da, vă rog, comisia. Yes. Um... Da. Prima întrebare s-a referit la CETA și la capitolul privind dezvoltarea durabilă. De ce nu adoptăm mecanismul de sancțiuni? După cum știți, am început să aplicăm acel plan de acțiune cu 15 puncte prin care îi uh, implicăm pe cei interesați și insistăm mai mult pe punerea în aplicare cu Columbia, Peru, Canada și uh, celelalte țări cu care avem acorduri de acest tip, vrem să lucrăm cu autoritățile și cu societatea civilă pentru a insista pe aplicarea planului de acțiune. Avem uh, priorități pe care le examinăm în mod concret cu partenerii din acordurile de liber schimb și dacă o să ajungem la concluzia că planul de acțiune nu funcționează, urmează o revizuire. În genere însă, poziția Comisiei Europene este că mecanismul de sancțiuni nu dă roade, nu mai mult decât uh, procedeul care există deja în CETA. Ați spus că, în principal, marile companii sunt cele care beneficiază de pe urma codului de liber schimb. Nu știm, sigur, pentru că nu avem uh, date uh, nu avem informații cu privire la modul în care sunt uh, folosite acordurile de liber schimb pentru exporturi. Ce pot să vă spun însă e că toate proiectele, inclusiv uh, proiectul ce mare cu privire la revizuire și la accesul pe piață, au fost uh, lansate anul trecut și accentul cade pe IMM-uri. Deci vrem să vedem cum putem îmbunătăți uh, informațiile pe care noi le prezentăm, să avem un conținut mai bun, mai interactiv, în mai multe limbi, în șapte limbi, să ne asigurăm că aceste companii știu exact de unde să-și ia informația. Punem acolo linkuri uh, către site-ul uh, direcției noastre generale. Cu Japonia am început o serie de webinare, deci pe internet, în acordul CETA la fel. Deci suntem activi, promovăm aceste chestiuni, încercăm să atragem asociațiile, să vedem în ce stadiu ne aflăm. Avem și documentul Eurochambre cu privire la planurile de punere în aplicare. Deci toate acestea se întâmplă. Cu privire la acordul de parteneriat cu Ghana, pe care l-ați menționat, tocmai m-am uitat în raport și, într-adevăr, exporturile au crescut cu Ghana mai ales pentru produsele cheie, cacao. Industria locală însă nu culege roadele acestei creștere, creșteri. Importurile în Uniune au crescut foarte mult, am mai auzit acest argument. Colegii mei îmi spun că cei 29 de parteneri care au acorduri de parteneriat economic cu noi nu au uh, constatat o creștere spectaculoasă a exporturilor către UE, dar am văzut că, într-adevăr, companiile locale nu au beneficiat de această creștere a exporturilor pe care am menționat-o. Avem mai multe instrumente, avem Infotrade, Uniunea Europeană în 2016 a pus la bătaie 6 miliarde de euro, cum știți, dar mai avem și planul de investiții externe împreună cu DigiDefco și cu uh, colegii noștri, încercăm să vedem dacă putem să ne asigurăm că acest instrument aduce beneficii reale. Lucrăm cu delegațiile pentru a analiza cel de-al treilea pilon al acordului de parteneriat, acordului de protejare a investițiilor, deci planul de investiții externe. Este o temă pe care o vom uh, analiza în uh, rapoartele noastre viitoare. Ultima chestiune, dacă acordul de liber schimb chiar este un instrument care duce la îmbunătățirea, la dezvoltarea economiei europene și dacă nu intră în uh, contradicție cu uh, valorile noastre, dacă nu influențează concurența dintre noi și ceilalți, nu cred neapărat. Întotdeauna va exista o concurență între noi și partenerii din acordurile de liber schimb, ce vrem este să îmbunătățim situația. Comerțul, schimbul de servicii și de bunuri să poate avea loc să creăm condiții de participare egală și pentru asta, sigur, putem uh, și trebuie să facem multe pe viitor. Drepturile de proprietate intelectuală, normele concurenței, dreptul muncii, mediul înconjurător se pot face foarte multe pentru a îmbunătăți condițiile de participare scrise tratament egal. Și nu este vorba doar de taxe vamale, de tarife, ci, așa cum ați spus mai devreme, vedem că tot mai mult unele companii preferă să nu se prevaleze de acordul de liber schimb pentru că presupune un efort birocratic semnificativ. Iar dacă tarifele sunt oricum mici, preferă să nu apeleze la acest acord. În ce privește regulile de origine, de proveniență, vrem să ne asigurăm că Uniunea Europeană face tot ce poate pentru a facilita utilizarea acordului de liber schimb. Nu ne putem mulțumi cu ce am obținut până acum, deși am obținut rezultate bune, dar uh, vrem să obținem și mai mult. Avem nevoie de informații, de date mai uh, consistente privind serviciile, Știm că 35 din uh, exporturile către Canada sunt reprezentate de servicii. Vrem să vedem în ce măsură furnizarea de servicii prin acordul de liber schimb au o influență asupra concurenței, asupra competitorilor, concurenților noștri. Deci o să lucrăm uh, cu dumneavoastră și cu experții pe care îi avem noi ca să producem rezultate mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc. O întrebare suplimentară de la domnul Scholz. Mulțumesc. Poate că nu sunt persoana potrivită pentru această dezbatere sau ar mai fi nevoie de încă cineva lângă dumneavoastră. Vreau să știu care e procedura de lucru a comisiei prin care tratați concluziile propriilor rapoarte. Deci, e interesant. Uh, să aflăm cum vă coordonați cu celelalte direcții generale pentru a face ceva cu concluziile pe care le trageți și ce face Consiliul cu concluziile raportului vostru. Există vreo dezbatere comună pentru a regândi, pentru a schimba ceea ce facem? Cum e folosit acest raport? O întrebare clară. Avem și un răspuns clar? Celelalte direcții generale au fost consultate înainte ca noi să elaborăm raportul. Ceea ce uh, citiți în raport este de fapt un uh, produs rezultat din consultări în cadrul comisiei. Eu întotdeauna țin legătura cu colegii de la celelalte direcții generale, inclusiv colegul meu Jean, cu privire la ce trebuie îmbunătățit. În ce privește normele de proveniență, avem cooperare cu DC Taxud, Sud, cu um, DGDEFCO, apoi pentru uh, dezvoltare, cu tot felul de asociații care sunt interesate. În ce privește ce face Consiliul, noi pe 9 noiembrie am prezentat acest raport uh, Consiliului Ministrilor Consiliului de Comerț. Avem și un grup informal la DigiTrade pe care l-am uh, invitat anul trecut. El se reunește de două, trei ori pe an Experții statelor, membri, statelor membre se strâng acolo și se informează unii pe alții cu privire la noile constatări, noile informații și eventual să elaboreze bune practici cu privire la punerea în aplicare. Noi avem și uh, un raport cu privire la punerea în aplicare a acestor uh, concluzii. Avem un grup de experți care tratează concluziile raportului nostru. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Să sperăm că procesul acesta va duce la elemente noi de politică și nu invers. Să nu uh, adaptăm politica la ceea ce scrie în raport. Mulțumesc. Am încheiat punctul 31, așadar. La 32 avem diverse, nu e nimic. Atunci, reuniunea următoare va fi pe 4 februarie, iar cea de după ea pe 18 și 19 februarie. Ne vedem curând. Weekend plăcut, toate cele bune!